Deci aceasta a fost informarea din partea interpreților, iar acum trecem la ordinea de zi de astăzi. Mm, niște studii foarte interesante v-au fost transmise. Bun venit uh, membrilor Comisiei Tax 3, uh, audienți, celor care ne însoțesc, auditoriului. Avem un uh, atelier în legătură cu impozitarea, fiscalitatea și combaterea spălării banilor, criptomonedele, digitalizarea și semestrul european. Au fost pregătite două proiecte pentru uh, comisia noastră pe criptomonede și pe digitalizare studii care au fost, uh, vor fi prezentate de către autorii uh, lor. Domnul Huben de la mm, Universitatea de la, din Antwerp va prezenta uh, criptomonedele și blockchain, contextul legal și, implic- și consecințele pentru criminalitatea financiară, spălarea de bani și evaziunea fiscală. Uh, spune că obiectivul uh, reg- reglementatorilor uh, care trebuie să fie <clears throat> crearea unei stabilități pe termen lung și eliminarea acțiunilor și practicilor frauduloase, inclusiv în, în domeniul criminalității financiare, spălării de bani și evaziunii fiscale. Pe de altă parte, impozitarea economiei digitale a devenit o problemă de importanță majoră politică și economică la nivel național, european și global. Doamna Hageva, sper că am pronunțat corect, spune președintele, fondator și director a, la Dialog pentru Europa, va vorbi des, mai mult despre studiul pe care l-a făcut pentru Comisia Tax 2, uh, provocările de impun fiscale în digi, economia digitală, publicat în anul 2016. Profesorul Vela, profesor la Uh, Centrul Universității Oxford pentru impozitare, pentru fiscalitate de afaceri, va face o prezentare în legătură cu beneficiile potențiale, provocările și riscurile legate de evoluțiile internaționale. Și vom încheia uh, seminarul nostru cu problema fiscalității în cadrul semestrului european. Domnul Valer Mutalie, director la Comisia Europeană, ne va face o prezentare în legătură cu felul în care impozitarea și lupta împotriva planificării fiscale agresive sunt vizate în semestrul european. Este o evaluare a regulilor fiscale și a indicatorilor economici ne arată că sistemul fiscal al multor state membre continuă să fie exploatate, exploatat de către multinaționale care practică planificarea agresiv, fiscală agresivă. Așadar, îi dau cuvântul acum domnului profesor Huben. Uh, vă invit să vă faceți prezentarea în jur de 15 minute maxim și după prezentarea dumneavoastră vom uh, deschide sesiunea de întrebări și răspunsuri cu membrii comisiei noastre. Mulțumesc pentru prezentare, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră astăzi pentru a discuta consecințele cercetării noastre în ceea ce privește monedele virtuale, uh, tehnologia blockchain. Din ce în ce mai multe autorități de reglementare se îngrijorează în legătură cu uh, criminalii care folosesc uh, monedele virtuale pentru spălarea de bani, terorism și evaziune fiscală. Problema este semnificativă. Dimensiunea nu este cunoscută, însă se estimează că depășește 700 de miliarde de euro la nivel mondial. Cercetarea noastră abordează fenomenul dintr-o perspectivă juridică, abordând utilizarea criptomonedelor în criminalitatea financiară. Am, împreună cu asistentul meu, vă voi arăta ce am făcut în cercetarea noastră și cum și vă voi elabora după aceea conse- concluziile. Pe scurt, am uh, examinat piața criptomonedelor și am încercat să răspundem la trei întrebări principale. În primul rând, ce sunt exact uh, aceste blockchain și criptomonede? Eh, cu, toate, cu toții poate ați auzit despre Bitcoin, mm, criptomoneda cu cea mai mare capitalizare. Eh, am evaluat eh, cadrul de reglementare al Uniunii Europene în ceea ce privește spălarea de bani, finanțarea terorismului și evaziunii fiscală, fiscale în special directiva împotriva spălării banilor și a cincea revizuire a acesteia. Și pe baza analizei pieței de criptomonede am evaluat oportunitatea cadrului de reglementare european pentru a lupta împotriva uh, criminalității financiare printr-o serie de sub uh, întrebări. Um, prima întrebare era dacă definiția criptomonedelor incluse în uh, cea de-a cincea revizuire a directivei spălării de bani suficientă. Este suficient să îi includem, să includem doar uh, uh, entitățile de schimb uh, de criptomonede. Aceasta cincea directivă permite Uh, aducerea la lumină a utilizatorilor, a tuturor utilizatorilor criptomonedelor. După aceea, uh, în ceea ce privește, trebuie, poate ar trebui să uh, extindem domeniul de aplicare al regulamentului antispălării de bani și transferurilor de fonduri pentru a include aceste criptomonede. Nu este oare mai bine să interzicem de-a dreptul anumite aspecte legate de aceste criptomonede. Nu în ultimul rând, am examinat dacă nivelul european este cel potrivit pentru a face față acestor probleme legate de spălare de bani și tranzacții în criptomonede. De asemenea, cum se poate, se po- poate folosi tehnologia blockchain în combaterea evaziunii fiscale. Cum am procedat? Am efectuat analiza mm, prin cercetare la distanță, deci prin documentația docu- disponibilă și o serie de resurse internet în legătură cu criptomonede, inclusiv uh, siturile internet ale, uh, ale furnizorilor de criptomonede. Da, uh, mm, lumea criptomonedelor și a tehnologiei blockchain este una minunată. Care au fost consecințele noastre? Problema cheie principală care trebuie să fie rezolvată este anonimitatea legată de uh, criptomonede. Și prin anonimitate mă refer la legarea uh, identității utilizatorului de identitatea reală a uh, utilizatorului. utilizatorului. Anonimitatea poate să fie completă până la o pseudo-anonimitate. Dacă, și anume dacă faci foarte multe eforturi, poți să descoperi utilizatorul Bitcoin. Uh, altele, Monedo sau Dash, sunt complet anonimizate. Însă anonimitatea uh, împiedică aceste tranzacții prin criptomonede să fie monitorizate complet și asta permite tranzacții dubioase care, să, care au loc în afara perimetrului de reglementare și, bineînțeles, tentează organizațiile criminale să utilizeze uh, aceste criptomonede pentru a uh, obține acces la uh, fonduri curate. Este de asemenea o problemă majoră în ceea ce privește evaziunea fiscală, pentru că pentru a putea impozita ceva, administrația fiscală trebuie să știe că tranzacția a avut loc. Și dacă există această anonimitate, este foarte greu să uh, afli de existența tranzacțiilor. Aceasta este problema cheie. Okay. Cadrul european existent nu face față acestei probleme. Nu există niciun fel de reguli în legătură cu uh, dezvăluirea identității proprietarilor criptomonedelor. Uh, a cincea revizuire a directivei anti-spălării banilor uh, este în ultima fază de adoptare și are anumite uh, Uh, prevederi în legătură cu criptomonedele. Se, fol- se, se folosește termenul monede virtuale acolo, dar este vorba de criptomonede. Se menționează serviciile de schimb uh, și uh, cerințe de um, diligență minimă și aici apare legătura cu evaziunea fiscală. Obțin, informațiile obținute pot să fie folosite de către autorități pentru a lupta împotriva evaziunii fiscale. Există legătura între uh, evaziune fiscală, terorism și, uh, finanță, și uh, spălarea de bani. A treia întrebare la care am căutat să răspundem a fost uh, definiția acestor uh, măsuri pentru a uh, combate spălarea de bani, dacă aceste măsuri sunt, sunt suficiente, dacă definiția este oportună. Și răspunsul este da, la nivel local, da, dar criptomonedele se schimbă foarte repede, deci este foarte util să monitorizăm ce se întâmplă pentru a ne asigura că definiția este suficientă și acoperă în continuare ceea ce se întâmplă pe piețe. Dacă trecem la următoarea constatare, atunci când uh, ne uităm la uh, actorii principali de pe piața criptomonedelor, vedem că o, o serie dintre ei nu sunt incluși în cea de-a cincea revizuire a directivei antispălării de bani lăsând lacune în lupta împotriva spălării de bani, finanțării terorismului și evaziunii fiscale. Și, din păcate, exemplele sunt numeroase. Există uh, sisteme de schimb uh, între criptomonede, uh, platformele de tranzacționare care conectează între ei pe cei care vor să tranzacționeze, cei care Ehm, ehm, cei care furnizează uh, servicii hardware și software de păstrare a monedelor. Acest lucru ar putea să fie să aibă un efect advers împotriva luptei împotriva evaziunii fiscale trebuie să, ne, să avem în vedere extinderea domeniului de aplicare a uh, directivei împotriva uh, spălării banilor. Să vă dăm un exemplu. Un uh, dealer de droguri, un comerciant de droguri, vinde droguri contra um, bani, achiziționează criptomonede într-un portofel virtual, după aceea își schimbă această monedă Bitcoin pe contra monedei Ether pe un, un serviciu de tranzacționare online și aceste monede Ether sunt uh, vândute unui cumpărător pe uh, o altă platformă de tranzacționare. Deci încep cu bani uh, reali și în final ajungi tot, tot la bani reali în urma unor tranzacții cu criptomonede care nu sunt monitorizate, sunt complet ascunse de administrațiile fiscale sau de uh, Um, serviciile de aplicare a legii. În al doilea rând, în ceea ce privește anonimitatea utilizatorilor în general, asta în uh, afara contextului uh, um, serviciilor de schimb. În afara acestui context, utilizatorii pot să rămână anonimi și nu se uh, ia niciun fel de acțiune ceea ce vedem în uh, această directivă împotriva spălării de bani este că uh, Comisia va evalua un sistem de uh, înregistrare voluntară a utilizatorilor și noi avem sentimentul că această abordare nu este foarte convingătoare. Dacă legiuitorul vrea într-adevăr să lupte împotriva anonimității, Considerăm că un sistem de înregistrare obligatorie, una dintre opțiunile care au fost prezentate de către valoarea de impact, ar fi necesară. Și odată stabilită, începând cu care să se aplice această regulă pentru a-i scoate din anonimat pe utilizator. Bineînțeles, ar fi o mai intruzivă din motive de proporționalitate această înregistrare ar putea să fie făcută uh, obiectul unui prag pentru a vedea doar tranzacțiile dorite. Dacă introducem un sistem de, in, de înregistrare voluntară, e ca și cum ai spune unui hoț să comită un furt, ca, să se ducă la poliție după comiterea furtului și să spună tocmai am comis un furt. Deci Asta înseamnă un sistem voluntar. Cei pe care vrei să-i prinzi nu se vor înregistra privind, uh, prin sistemul voluntar de înregistrare. După aceea, pentru anumite aspecte, după cum a menționat Alexander, ar, ar trebui să uh, considerăm o interdicție pe lângă înregistrarea utilizatorilor. Există anum- să interzicem anumite practici care permit anonimizarea totală Există o serie de tehnologii care anonimizează total utilizatorul. Și întrebarea este de ce este nevoie de un asemenea grad de anonimitate. Nu cumva uh, facilităm activitățile criminale. Interdicția trebuie să fie axată pe anumite aspecte care să faciliteze ca să, care să nu faciliteze prea mult utilizarea criptomonedelor la nivel european. Dacă nivelul european este cel oportun <coughs> pentru a lupta uh, uh, împotriva acestor activități sau este mai oportun nivelul internațional. De exemplu, monedele principale, acestea sunt toate minate sau create al, altundeva, nu în Europa, în special în China. Colaborarea internațională este cheie pentru a impune și a aplica reguli în ceea ce privește lupta împotriva spălării de bani, a finanțării terorismului și în perspectiva orientărilor G20. Uh, ați observat că până acum am vorbit doar despre criptomonede și iar în titlu se vorbește criptomonede și tehnologia blockchain. Blockchain înseamnă o tehnologie pe care se bazează foarte multe criptomonede, dar și există și alte aplicații în sectorul bancar. Prin blockchain se elimină intermediarul. intermediarul. blockchain nu este legat uh, intrinsec de monedele virtuale, de criptomonede nu are scopul de a spăla bani, de a facilita finanțarea terorismului sau de a mm, pentru evaziune fiscală. Are, tehnologia blockchain are foarte multe utilizări. Deci, lupta împotriva activității ilegale nu trebuie să se focalizeze împotriva blockchain, care este o tehnologie, ci pe utilizările ilicite ale acestei tehnologii. Vă mulțumesc și așteptăm uh, întrebările dumneavoastră. Cred că mai am încă 15 secunde la dispoziție pe care nu le voi utiliza. Vă mulțumim, uh, prezentare foarte interesantă. Uh, aceste concluzii sunt foarte interesante, le vom studia mai îndeaproape. Acum avem timp pentru discuții și întrebări. Uh, se vor pune întrebări uh, în timp de 5 minute și acest lucru va permite membrilor comisiei să uh, pună și întrebări suplimentare dacă nu se depășește timpul de 5 minute. Aceasta va fi metodologia pe care o vom utiliza. Coraportor pentru PPE, nu coraportorul nu este aici, eu sunt celălalt coraportor, deci dați-mi voie Uh, și după aceea trecem la lista vorbitorilor. Um, Vă mulțumesc din nou pentru acest studiu foarte interesant. De mai multe ori, domnule profesor Ruben, în intervenția dumneavoastră v-ați referit la posibilitatea de a introduce diferite interdicții pentru folosirea specifică a unor criptomonede sau numitor caracteristici specifice a criptomonedelor, mai ales cele care permit o folosire anonimă a lor. Apoi ați spus că Uniunea Europeană Uh, este, dispune de autoritatea de reglementare necesară pentru a răspunde acestor preocupări. Deci dacă la nivel european am, adoptat standarde pentru aceste criptomonede, considerați că am putea promova în mod eficace uh, criptomonedele care respecta standardele respective? Să permită, de exemplu, identificarea celor care participă la tranzacțiile cu criptomonede și dacă am face acest lucru, desigur, am ușurat viața autorităților polițiene și așa mai departe. De asemenea, ați menționat faptul că, în mod ideal, criptomonedele ar trebui să fie reglementate pe plan global, de exemplu, prin intermediul G20. Aș dori să vă întreb dacă cunoașteți uh, inițiative specifice în acest sens în cadrul G20 și sunteți de acord cu mine în calitate de coraportor. raportor în legătură cu următoarea idee. Dacă Uniunea Europeană ar iniția noi propuneri, noi reguli de reglementare a criptomonedelor, acest lucru ar obliga, ar împinge grupul G20 să treacă la acțiuni în acest sens. Cam acestea sunt întrebările din partea mea. Pot să răspund, răspund imediat? Da. O să vă răspund prima dată la ultima întrebare. Într-adevăr, în mod ideal ne-am dorit sau susținem că ar fi nevoie de abordare globală. Însă, să fiu sincer, cred că în acest moment mai avem multe lucruri de făcut. La uh, G20 se poartă discuții, grupul Egmont, uh, din care fac parte unitățile de informații financiare, care discută tocmai acest subiect. Uh, exist, există de asemenea FATF, grupul FATF, care discută același subiect deci nu este un subiect uh, neglijat în acest moment, însă dintr-o perspectivă a reglementării, în mod evident, a putea să facem mai multe lucruri și Uniunea Europeană ar putea să-și asume un rol de lider în acest proces, fiind uh, primul actor sau Uniunea Europeană e, face deja primul pas prin a cincea revizuire a directivei uh, de combatere a spălării de bani. Este un prim pas concret pe care îl aplaudăm Însă, ce dorim noi să spunem este că trebuie să fiți foarte precauți pentru că este o piață globală într-o rapidă transformare și este posibil ca măsurile noastre să fie insuficientă pentru că cei care au, uh, cei care au intenții uh, infracționale vor căuta întotdeauna partea umbrită a acestei uh, piețe. Deci eu susțin ideea ca Uniunea Europeană să treacă la acțiuni, să-și asume un uh, rol de lider, astfel încât uh, după aceea să se ajungă la, un, la o abordare globală. Aceasta a fost a doua întrebare a dumneavoastră. Apoi, v-ați referit la interzicerea anumitor cazuri specifice domnul profesor, standardele pe care ar putea să le introducă Uniunea Europeană și v-ați referit la problema majoră reprezentată de anonimitate și o să mă leg de acest aspect. Menționați o problemă cu care ne confruntăm deseori în acest domeniu, că răm, în calitate de legiuitor, de autorități de reglementare, rămânem, suntem întotdeauna cu un pas în urma evoluțiilor, realității și mă întreb cum am putea să care ar fi politicile necesare pentru a recupera uh, terenul pierdut, eventual de a merge înainte, să nu rămânem în urma evoluțiilor tehnologice. Pentru că dacă vom ajunge la așa, a șasea revizuire a directivei de spălare de bani, să eventual atunci să fim cu un pas înainte. Este foarte dificil să răspund aceste întrebări. Problema este că dacă ai o abordare prea cuprinzătoare, acoperi uh, anumite societăți comerciale care uh, nu sunt problematice. Dacă nu există o abordare prea cuprinză, uh, dacă abordarea este prea limitată, atunci s-ar putea să scape uh, cei care nu au afaceri în ordine. Există un conflict, există o dilemă și este foarte dificil să găsim un răspuns. În mod evident, cred că ar trebui să monitorizăm cu mare atenție ce se întâmplă pentru a detecta cât mai repede posibil cazurile de folosire ilicită și pentru a putea răspunde cât mai repede posibil. Este, cred, o abordare mai bună decât Uh, a recurge la definiții prea largi. De fiecare dată când este introdusă o interdicție, de exemplu, ar trebui uh, să fie bine țintită. Nu putem inter- interzice pur și simplu ceva în mod general. Am susține ideea unor interdicții doar dacă interesele infractorilor um, subminează prea mult interesele bunului comun, societății în, în general. Exemplul la care ne-am referit, procesul de uh, mixare re, uh, legat de uh, criptomoneda deci Multe date sunt amestecate uh, și nu mai poți să stabilești, să-ți dai seama cine, folos- cine folosește criptomoneda respectivă. Eu nu prea pot înțelege care sunt motivele unui asemenea proces de amestecare a datelor, alte motive decât uh, motive criminale, infracționale. Nu știu dacă cineva îmi poate prezenta argumente contrare. Eu uh, nu reușesc să înțeleg uh, un motiv întemeiat. Deci, uh, Orice interdicție ar trebui să fie foarte țintită. Nu susținem introducerea unor interdicții largi, însă ar trebui să ne gândim la, la posibilitatea in, interzicerii unor procese care funcționează prea mult în avantajul uh, infractorilor, criminalilor. Mulțumesc! Mergem mai departe cu lista vorbitorilor din partea uh, PP, domnul Didier. Mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles care este diagnosticul criptomonedelor, ne-ați explicat, ne-ați explicat ce sunt ele, ele sunt uh, intrinsec anonime și aceasta este ceea ce le transformă într-o armă puternică. Sunt conștient și de necesitatea pe care o vedem cu toții de a avea un cadru, o reglementare europeană pentru ca să frânăm uh, spălarea capitalelor și capitalul lor și pentru ca să combatem evaziunea fiscală, terorismul și criminalitatea. Unde însă am în continuare dubii și aș vrea să am câteva clarificări este dacă dumneavoastră credeți în posibilitatea de a vă fixa un cadru reglementar, de reglementare care ar putea sparge această logică a anonimatului, care însă este esența criptomonedelor. Credeți că din punct de vedere tehnologic este fezabil? și credeți, de exemplu, că tehnologia registrelor distribuite ar putea să contribuie la frânarea acestui sistem nefericit de spălare de capitaluri și consecințele pe care acestea le produc. Mulțumesc! Profesor. Vă mulțumesc, domnule profesor Huban, vă rog. Vă mulțumesc pentru întrebare dacă suntem convinși că avem nevoie de un cadru de reglementare. Da, suntem. Pentru că, desigur, este o situație dificilă. Problema noastră este anonimitatea și încercăm să rezolvăm ceva invizibil, ceea ce poate deveni un exercițiu foarte dificil, pentru că în momentul în care înființezi un cadru de reglementare, obiectul reglementării rămâne în întuneric, rămâne invizibil. Este o, o lacună, un, o deficiență? Da, evident. Sau dacă îmi permite să încep din nou. Când impuneți o înregistrare obligatorie a utilizatorilor, acest lucru permite să înțelegi puțin ce se întâmplă, pentru că utilizatorii trebuie să fie înregistrați, inclusiv cei care utilizează uh, criptomonedele, inclusiv uh, cele de tip Moneto sau Dash, care în acest moment sunt complet anonime. Dar astfel ajungem și la dezbaterea privind uh, um, respectarea cadrului de reglementare uh, impus. Uh, pentru că cei care sunt, care nu respectă legea acum, vor dori să nu o respectă și după introducerea acestui uh, nou cadru de reglementare și va fi rămâne dificil să îi găsim pe uh, respectivii utilizatori. Însă acest lucru nu înseamnă că un cadru de, re- de reglementare este util. Nu este inutil, uh, ar fi inutil. Este util pentru că îți pune la dispoziție instrumentele pentru a uh, identifica pe cei care nu îl respectă și dacă dispui de un set de instrumente, este important ca setul de, de instrumente să fie extins, astfel încât în momentul în care intervin cazuri uh, de uz ilicit, să poți acționa. Lucru care nu este neapărat posibil în acest moment. Deci considerăm că avem nevoie de un cadru de reglementare. Nu cred că va fi un panaceu, dar cel puțin va pune la dispoziția forțelor de ordine instrumente suplimentare care să le permită să lupte împotriva acestei probleme. Este posibil din punct de vedere tehnologic. Ei bine, propunerile noastre, de exemplu, o înregistrare obligatorie este perfect fezabilă. Și revin la exemplul interdicției. Cu, inter, cu o interdicție este mai dificil pentru că unele dintre aceste monede, și este o dificultate mai largă, unele dintre aceste monede nu au niciun fel de intermediar. Um, operează pe baza unor calculatoare care sunt interconectate. Nu poți să uh, țintești un calculator, o rețea pe online. Trebuie să găsești o o, o persoană căreia să te adresezi dacă are loc o infracțiune. Și unele dintre aceste tehnici, tehnologii care permit anonimizarea monedelor nu sunt în mod neapărat, în mod automat legate de o persoană, ceea ce îngreunează această, această problemă. Deci sunt de acord că este o provocare din punct de vedere tehnologic, însă este o provocare căreia trebuie să-i facem față. Ce am putea face? Am putea să ne gândim la uh, impunerea obligativității unui intermediar. Este o opțiune pentru orice problemă existentă. Cred că se poate găsi, se poate găsi o, o opțiune care să funcționeze. sau alte uh, opțiuni uh, care ar putea să funcționeze. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Huben. Evelyn Reckner are cuvântul. Vă mulțumesc. Foarte interesantă uh, intervenția dumneavoastră și cuvintele dumneavoastră. Știu că v-ați referit și la posibilitățile uh, juridice, însă am, am cercetat puțin și știu că dumneavoastră ați cercetat, cercetat mai mult acest domeniu și aș dori să vă întreb. Dincolo de anonimitatea care este creată și permisă de criptomonede, oare avem, chiar avem nevoie de criptomonede? Care ar fi motivele, alte motive întemeiate pentru a folosi aceste cri, uh, criptomonede? Deci care ar fi uh, celelalte scopuri pentru care sunt folosite toate aceste uh, criptomonede. Discutăm, um, tot citim diferite idei din acest punct de vedere, dar aș dori să știu care este și uh, părerea, părerea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule profesor Huban. Vă mulțumesc. Dacă am cercetat mai mult în legătură cu necesitatea criptomonedelor, în mod foarte pragmatic, nu avem nevoie de criptomonede pentru că dispunem de numerar deja, însă au fost inventate de oameni care nu, ave- nu au încredere în băncile centrale, care și-au dorit să-și creeze propriul sistem care nu se mai bazează pe, inter- pe entități intermediare care depind de guverne. Acesta este motivul pentru care criptomonedele au fost inventate. Uh, totul a început cu faimosul exemplu al bitcoinului, De acum există mai multe, sute de exemple. Întrebarea, avem nevoie de ele? Probabil nu, dar nu le putem ignora pentru că există. Și uneori dacă îi asculți pe cei activi uh, în piețele respective și sunt mulți activi în aceste piețe, fintech, auziți deseori că marea inovare nu este reprezentată de criptomonede. Și s-ar putea să asistăm la o bulă speculativă legată de criptomonede, însă adevărata inovare îmi spun oamenii care fac afaceri în acest domeniu, este reprezentată de tehnologia care stă la baza uh, crip, uh, criptomonedelor, tehnologia blockchain, uh, uh tehnologia registră, uh, de distribuire a registrelor distribuite în mai multe locuri. Aceasta este tehnologia care reprezintă adevărata in- inovare. Caracteristica cripto ascunsă acestor monede. Nu cred că avem neapărat nevoie de ea, nu sunt sigur că va mai exista peste 10 ani, însă atâta vreme cât există, ea poate fi folosită de infractori. Este o realitate, există o realitate care poate fi folosită de infractori și tocmai de aceea nu cred că ar trebui să o ignorăm. Și nu știu, în al doilea rând, M-ați întrebat ce putem face pentru a îmbunătăți cadrul actual? Care este cadrul actual? Urmează, uh, consider că a cincea directivă de combatere a spălării de bani este cadrul uh, actual. Pentru că înainte, înainte acestea nu avem absolut nimic. Pe plan european există uh, directiva privind uh, informațiile fiscale, schimbul de informații fiscale. Ei bine, poate avea loc un schimb de informații dacă există informații. În acest caz nu dispunem de informații pentru că uh, acestea sunt anonime. Deci în acest moment nu avem absolut nimic. Uh, deci lucrurile ar putea fi îmbunătățite și a cincea directivă de combatere a spălării de bani va îmbunătăți lucrurile pentru că în domeniul său de aplicare sunt incluse criptomonedele, sunt incluse și uh, fur, sunt inclus și furnizorii de portofolii uh, virtuale. Deci dacă folosești, uh, uh, recurgi la cele la, la serviciile respective, ești obligat să ieși din întuneric în și să, te, uh, să fii înregistrat uh, unitățile de informații uh, financiare vor ști de, de existența ta și vor putea raporta autorităților fiscale. Dacă lucrurile pot fi îmbunătățite și mai mult, e bine, da. Există actori pe piață care nu fac obiectul reglementării și exemplul pe care l-am dat încearcă să ilustreze tocmai acest lucru. Dacă desfășori uh, activitatea prin intermediul unei platforme de uh, tranzacții care funcționează în temeiul unui sistem interpares. Într-un bar din Bruxelles, de exemplu, dacă eu pot să, îți, îți, îți dorești să, să cumperi uh, Bitcoin, prin, printr-o asemenea uh, platformă poți să stabilești o întâlnire cu cineva și poți să faci uh, să ai această tranzacție. Uh, un schimb pur criptografic nu, nu face obiectul reglementării. Dacă deții deja un Bitcoin sau un Ether sau un Stellar, există deja o taxonomie a celor 10 uh, criptomonede cu cea mai mare capitalizare și dacă schimbi o criptomonedă cu altă criptomonedă dintre cele 10, nu mai ai nevoie de niciun uh, intermediar, pentru că un schimb de criptomonede nu este inclus în domeniul de aplicare al celei de-a cincea directive de, de combaterea spălării de bani. Uh, nu există interdicții nici pentru um, ut, uh, uh, utilizat, utilizatorii uh, minori. Ex, există activități de minare a de extragere a acestor uh, monede prin, uh, prin un număr mare de calculatoare și dacă o afacere o asemenea afacere de minare a criptomonedelor își dorește să vândă să creeze și apoi să comercializeze aceste criptomonede, ea nu, în continuare nu este reglementată. Deci există uh, spațiu suficient de mare pentru infractorii inovatori să testeze, să vadă care sunt limitele cadrului de reglementare. Mulțumesc. Următor, următorul pe listă ar trebui să fie un reprezentant al ECR-ului. Nu știu dacă este cineva prezent. Văd că nu. Trecem apoi la al de atunci. Wolfgang Klintz, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să recunosc că am fost șocat când am auzit din partea dumneavoastră că daunele deja depășesc 7 miliarde. este o sumă incredibil de mare, deci este evident că trebuie să facem ceva. Ei bine, de fiecare dată când apare o inovare tehnologică, este greu să o oprești. Orice vom face, ea va continua să evolueze, să se dezvolte, să acapareze noi, să acapareze noi domenii. Se pune întrebarea ce putem face. Îmi aduc aminte că în ultimele șase, 9 luni am citit că anumite bănci centrale se gândeau serios la interzicerea acestor criptomonede. Și ați răspuns deja unei întrebări uh, pe care o pregătisem deja și ați spus că este imposibilă inter- uh, interzicerea lor pentru că există anonimitate. Nu știu dacă sunt de acord și mă întreb. Oare în loc să ne gândim la un cadru de reglementare, să spunem pur și simplu, le interzicem, nu le permitem este o infracțiune să le folosești. Chiar dacă folosești criptomonedele nu în scopuri uh, infracționale, este tot o infracțiune. Poate este dificil, însă cred că merită să ne gândim la această posibilitate, pentru că multe bănci centrale s-au gândit cu toată seriozitatea la interzicerea acestor um, criptomonede, însă, din câte am aflat eu până acum, acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Și mai există și un alt uh, aspect, nu doar dauna, daunele de monitorizare. Uh, Cred că aceste criptomonede subminează încrederea în sistemul financiar existent, în sistemul financiar din, și din Uniunea Europeană, încrederea în sistemul bazat pe uh, băncile centrale și dacă permitem subminarea încrederii uh, oamenilor în acest sistem este un lucru foarte periculos pentru societățile noastre pentru că până la urmă s-ar putea să aibă un succes și începând de la un mic grup uh, care afirmă că nu credem în sistemul care se bazează pe băncile centrale și ne vom crea noi propriul sistem, acest lucru s-ar putea să, acest sistem s-ar putea să se disemineze și să reprezintă un risc imens pentru societățile noastre, dincolo de riscul monetar, pentru sistemul monetar. Pe de o parte. Pe de altă parte, am văzut că valoarea Um, criptomonedelor, dacă ne gândim la Bitcoin, fluctuează imens. A crescut până la 20.000 de dolari, a scăzut apoi la sub 10.000 de dolari, deci este, este foarte volatil și întrebarea mea este, există posibilitatea de a abuza, de a folosi Uh, de această volatilitate pentru ca cei care folosesc acest sistem să uh, înregistreze daune uh, mari. Pentru că eu sunt convins că mulți folosesc aceste criptomonede în scopuri de speculă. Deci este posibilitatea să aibă mult de suferit în urma acestei specule și să fie descurajați să nu mai folosească aceste criptomonede pe viitor. Vă mulțumesc, domnule Huben, vă rog. Thank you again for your... Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru întrebări. Înțeleg foarte bine de ce puneți aceste întrebări. În primul rând, eliminarea criptomonedelor, dacă este imposibil, m-ați întrebat. Eu cred că nu este imposibil. Ceea ce se vede prin taxonomia noastră este că nu toate monedele au aceleași caracteristici și unele pot fi eliberate, eliminate ușor. Unele sunt, de exemplu, create de către persoane care sunt identificabile și am putea să interzicem, ceea ce însă n-ar funcționa pentru toate monedele. Sunt mai multe sute de tipuri de monede și fiecare are caracteristici diferite. Întrebarea dacă e imposibil depinde de monedă. La unele monede, după cum ziceam, nu, e la, nu este greu, la altele e mai greu. Multe bănci centrale s-au gândit la o interdicție a lor. Eu am citit un studiu din 2015 făcut de un, uh, studiu, de un institut belgian din perspectiva financiară și am uh, avut legături cu Banca Națională a Belgiei, cu serviciile financiare și autoritățile financiare din Belgia din perspectivă internă și nu se gândeau la o interdicție. Însă, nu îndrăzneau să spună nimic despre ele pentru că vreau să vadă cum evoluează lucrurile și am senzația că în continuare au aceeași abordare. Nu am văzut o poziție clară. Însă argumentul împotrivă, cred eu, este că și lichiditățile pot fi problematice și asta nu înseamnă că trebuie eliminate. Nu se gândește nimeni să elimine cash-ul. Deci trebuie să abordăm cazurile de abuz. Avem legislația antispălarea banilor, ca dincolo de o sumă, de exemplu, de bani lichizi, când o treci peste graniță, trebuie să o declare. Așa este, să devină vizibilă. Dar eu nu cred că ar trebui să impunem o interdicție, pentru că este prea dur Ceea ce ar trebui însă să facem este să gestionăm bine ce se întâmplă și să țintim exact acele cazuri uh, de abuz. Apoi, dacă e să vorbim despre volatilitate, intrăm în domeniul uh, serviciilor financiare și a legislației aferente. Situația actuală este că uh, trebuie să ne uităm la fiecare directivă care ar putea să fie relevantă, de exemplu, directiva cu privire la uh, titlurile de valoare. Dacă se aplică, dacă intră în această categorie, atunci legislația financiară se aplică. De multe ori însă, nu având, neavând un uh, emițător, nu putem să impunem sancțiuni unei persoane pe care nu o cunoaștem. Iar apoi distribuția instrumentelor financiare. Trebuie să vedem dacă această uh, criptomonedă este un instrument financiar. Dacă oamenii o uh, răspândesc, atunci poate că ar trebui să fie uh, considerată ca o investiție, de exemplu. Apoi, din păcate, criptomonedele scapă acestui control. Acesta e și motivul pentru care putem, prin autoritatea bancară europeană, să încercăm o abordare mai amplă și acești criptoactori, dacă putem să le spunem așa, să trebuiască să se înregistreze, să primească o licență de autorizare, de funcționare, o autorizație. Poate că în timp ar putea să fie o opțiune bună, pentru că e mai largă măsura aceasta decât uh, combaterea spălării banilor și a evaziunii fiscale. Dacă vrem însă să și protejăm investitorii, atunci ar trebui să avem o imagine mai de ansamblu și ar trebui să introducem uh, o necesitate de autorizație, ceea ce include și cerințe foarte clare pentru deținătorii de acțiuni, pentru proprietari, pe un uh, cerință minimă de capital. Deci ar fi mult mai amplu și ar rezolva în același timp multe probleme, sunt convins. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Acum trecem mai departe și cred că doamna Danuta Iaslovițca dorește să ia cuvântul, dacă nu mă înșel. Doriți să puneți o întrebare? Nu, nu, nu, nu în această rundă de întrebări. Bine, atunci trecem la Catch the Eye. Mai întâi Nina Gil, dacă dorește să ia cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu știam că sunt pe lista de Catch the Eye, dar uh, credeam că sunt unul dintre vorbitori. Nu-i nimic. Vă mulțumesc pentru prezentări. Cred că ați subliniat multe din oportunitățile și provocările cu care ne confruntăm în domeniu. Eu aș spune chiar că acesta este un domeniu foarte nou, toată lumea s-a trezit și s-a pricopsit cu el, fie că e vorba de guverne sau de alții în domeniu. Vedem că Franța și Germania deja au luat găsit uh, măsuri de reglementare concrete pentru a aborda problema. Eu cred că noi nu ne-am uitat încă la felul în care tehnologia poate să fie folosită pentru a avansa aici. Aș fi vrut să vă dau un exemplu cu Biroul Național de Impozitare, care a dorit să stabilească o taxă inteligentă pentru promovarea inovărilor uh, și soluțiilor inovatoare în domeniul uh, impozitării, ceea ce combină o cercetare teoretică cu o tehnologie de cloud și cu uh, tehnologie inteligentă blockchain pentru gestiunea fiscalității și aplicații aferente. Ceea ce aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră este de ce nu reușim să găsim un echilibru noi reglementatorii pentru că și noi suntem sub presiune. Dumneavoastră ați abordat multe probleme dar uh, și vrem să prevenim uh, fraudele în domeniul taxării, dar totuși nu vrem să sufocăm inovarea. Deci e foarte important ce soluție găsim. Și aș fi vrut să știu dacă dumneavoastră ați analizat legislația națională, cea, precum cea pe care o are Malta, și dacă exemplul Chinei n-ar trebui să fie unul pe care să-l urmăm în Uniunea Europeană pentru a combate evaziunea fiscală dacă v-ați uitat la ceea ce se întâmplă acolo, întrebarea e care ar fi pașii pe care i-am putea aplica aici. Apoi o altă întrebare. Blockchain-ul înseamnă folosirea eficientă a datelor. Cum se leagă acesta de regulamentul de protecție a datelor și cum ne putem asigura că aceste informații și cunoștințe sunt legate de GDPR? Mulțumesc, vă rog, aveți cuvântul, domnule profesor. Mulțumesc foarte mult, întrebări foarte interesante pe care le-am exclus din uh, domeniul de aplicabilității al uh, cercetării noastre la început. O să ne gândim la ele și o să vă dăm un răspuns în scris. Dar uh, un lucru pe care aș fi vrut să-l subliniez este că suntem pe aceeași, pe același domeniu cu tehnologia până la urmă. Tehnologia nu trebuie atacată, ci trebuie de fapt atacate doar cazurile ilicite. Atunci când criptomonede, care nu sunt de fapt tehnologie, ci care folosesc tehnologia care este aplicată într-un spectru mai larg, uh, duc la, ea, la abuzuri. Explorarea tehnologiei uh, blockchain, de exemplu, pentru a uh, folosi registre, de exemplu. Știu că în Delaware se funcționează deja acest model. Avem foarte multe știri bune în domeniul acesta, în economia legală și eu zic că ar trebui de aceea să lăsăm lucrurile cum sunt, să lăsăm tehnologia să fie inovatoare și să țintim doar cazurile uh, de abuz. Acestea fiind zise, am început uh, prezentarea mea spunând că e vorba că avem aici o lume totuși minunată. Dacă ne uităm la unele monede, vedem că este foarte dificil să înțelegem cum funcționează, care sunt caracteristicile lor principale și câteodată e dificil să faci distinția între tehnologie și moneda ca atare. Alexander știe mai bine decât mine, dar Ethereum, de exemplu, este o tehnologie, de fapt, o platformă cu care funcționează contractele inteligente, iar moneda care este folosită pentru ca să alimenteze platforma este Ether, dar Ethereum este și ea uh, comercializată separat. Deci e vorba de o tehnologie care e cumva și o monedă ceea ce complică lucrurile foarte mult. E un caz aparte. Dar ca să ilustrăm uh, lucrurile mai bine, pentru că răspunsurile nu pot fi alb și negru, noi nu am analizat, de exemplu, cadrul uh, intern. Avem acum uh, cercetarea de peste 90 de pagini. Am exclus anumite domenii și ne-am concentrat pe cadrul UE. Exemplul Chinei nu sunt foarte familiar cu cadrul chinez legislativ, dar știu că ei au o interdicție pe criptomonede destul de de brut ca soluție, iar după aceea legătura cu regulamentul pentru protecția datelor va trebui să analizăm situația. Da, dacă îmi permiteți, aș vrea să adaug și eu ceva. Din câte știu eu, Banca pentru um, compensările internaționale a emis un document pe criptomonede și ei studiază posibilitatea de a implementa tehnologia blockchain de distribuție la scară largă, dar e în continuare la stadiul de, de cercetare. Unele întrebări pe care le-a pus Nina Gill Poate ar fi interesant dacă ați putea găsi timpul să-i răspundeți în scris, să rămâneți în contact. E foarte util, chiar în afara domeniului uh, studiului dumneavoastră. Bine, atunci să trecem mai departe de la PP acum, domnul Didier. Mulțumesc, domnule președinte, pentru a reveni asupra discuției pe care am avut-o acum câteva momente despre posibilitatea sau nu de a interzice criptomonedele. Eu cred, în primul rând, că e utopic și nici nu sunt uh, convins că este de dorit, din punct de vedere filozofic, nu pentru că un sistem este abuzat și are derive că trebuie să distruge acel sistem, ci trebuie să reglementeze Acesta este și misiunea noastră până la urmă. Însă înțeleg cât de dificilă este această sarcină și mă adresez aici nu numai dumneavoastră care sunteți de profesie, ci și noi, nouă, către noi deputații, e un exercițiu foarte dificil. Sistemul e dificil de uh, gestionat, e anonim, e invizibil, uh, regulile sunt invizibile și să te asiguri că reglementarea invizibilului este pusă în aplicare e aproape imposibil. Chiar dacă dumneavoastră, domnule profesor, aveți meritul de a încerca să clarificați ceva foarte complicat, totuși, înainte, ați vorbit de intermediari intermediarul există și în regulamentul pentru protecția datelor, adică ofițerul pentru protecția datelor, DPO, care are ca sarcină să garanteze respectarea noii legislații europene. Întrebarea e dacă nu se poate merge pe această cale pentru a cere instituirea unei persoane fizice care să injecteze puțin uh, esență de rațiune în acest uh, materie anonimă și impersonală care este cea a criptomonedelor. Deci n-am putea să băgăm puțin umanitate, poate nu chiar umanitate, dar în orice caz ceva mai rațional în acest sistem. Întrebarea e poate naivă, dar poate că ar fi bine să încercăm să vedem ce este posibil și ce nu. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnul Hugen, vă rog. Huben. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările suplimentare. La primul punct sunt absolut de acord. Nu cred că trebuie eliminată criptomoneda, ci trebuie să fie reglementată. Dacă eliminăm ceva, trebuie să fie foarte specific, foarte țintit. N-ar trebui să fie o eliminare a criptomonedelor, dar dacă dorim așa ceva, trebuie să fie o interdicție a unor uh, caracteristici specifice care permit uh, infractorilor prea mult spațiu. Să aibă prea mult spațiu. Dar prima opțiune ar fi reglementarea. Europa face acest lucru prin cadrul directivei antispălarea banilor, dar probabil că mm, odată cu uh, poziția EBA va trebui să fie mai amplă această încercare, cu licențe și, a, și așa mai departe. Ceea ce este însă important este că intermediarii ar fi o soluție, nu e deloc o soluție naivă. Poate că este opțiunea pe care am putea să o considerăm până la urmă. Dacă nu avem o opțiune, atunci uh, trebuie să înțelegem că, dacă nu, că nu putem fi activi pe piața criptomonedelor dacă nu avem un ofițer. Și dacă am impune această cerință și am vedea o schimbare pe piață, ar fi bine. Dacă nu, închidem piața. Aceasta ar fi o soluție pentru cele, acele monede care sunt de fapt, în afara oricărei rațiuni, cum ați spus dumneavoastră. Am făcut o taxonomie a mai multor uh, monede și am văzut că unele monede sunt 100% digitale. Nu există nimeni în jurul lor, doar calculatoare, dar altele, Cardano, de exemplu, sunt persoane în spatele lor și sunt identificabile. Sunt mai multe organizații, de exemplu, în spatele acestei monede, care ele emit moneda și pentru aceste monede va fi ușor. Dar sigur că acestea nu sunt monedele care vor fi abuzate, ci mai degrabă celelalte. Cele care nu sunt atât de raționalizate, care sunt mai greu de ținut în frâu, eu zic că merită totuși explorate posibilitățile de care vorbeam și să impunem un intermediar. Eu zic că e o opțiune bună. Da, poate că ați răspuns cumva și la întrebarea mea despre standarde. Acum, catch the eye, domnul Torvald. Vă mulțumesc. Cred că suntem uh, doi cu aceeași părere. Oricum, acum câteva zile am citit în Financial Times spunând că City-ul din Londra se luptă cu acest domeniu criptomonede de care încercăm noi să ne ocupăm astăzi. Eu cred însă că am uh, ratat ceva când am folosit toate conceptele. Când v-am ascultat pe dumneavoastră, domnule profesor, ați spus că trebuie să gestionăm ce se întâmplă în domeniu Însă eu nu cred că domeniul acesta sau câmpul de, joacă, de joc, cum a spus dumneavoastră, există, pentru că nu există niciun loc concret, pentru că e probabil un cloud. Și cum putem să definim unde este acest cloud? E destul de greu. Jurisdicțiile, pentru ca să poată funcționa, au nevoie de un loc, loc pe care au competențe ca și jurisdicția respectivă. Iar ceea ce căutăm noi e ceva dincolo de un domeniu local pe care se aplică o jurisdicție. E destul de complicat, oricum e foarte interesant. Mulțumesc, domnule profesor, vă rog Nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră. E foarte dificil să monitorizăm ceea ce se întâmplă, pentru că se întâmplă în afara lumii fizice, în mare parte. Dar trebuie să facem ceva pentru a încerca să controlăm ce se întâmplă, pentru că totuși se întâmplă ceva și sunt abuzuri. Deci nu putem doar să spunem se întâmplă în afara jurisdicțiilor normale, e dificil, lăsăm să se întâmple orice și gata. Nu se poate, trebuie să facem ceva. Sigur că nu este o lume tangibilă, deci e foarte dificil să o controlăm. Dar nu sunt un tehnician, nu pot să vă dau prea multe detalii, însă sunt destul de convins că dacă avem o echipă de experți care încearcă să găsească o soluție, sunt sigură că vor găsi ceva. Sunt sigur. Vă dau exemplul Bitcoin însă. Bitcoinul trebuia să fie anonim. Apoi, mai mulți cercetători de la Institutul Massachusetts de Tehnologie au reușit cumva la blockchain să pună cap la cap anumite elemente, legând folosirea acelei monede de o persoană care era ușor de identificat. Întrebarea e, de fapt, ceea ce vreau să demonstrez este că noi atunci credeam că este anonimă, acum există posibilitatea de a găsi identități. E greu și e complex și necesită foarte mult know-how. Nu poate să fie aceasta abordarea generală pentru că nu este fezabilă. Deci trebuie să găsim altceva. Deci, eu sunt optimist. Eu cred că e fezabil. Nu eu voi fi în stare să dezvolt toate detaliile tehnice, dar un expert sunt convins că ar reuși. Vă mulțumesc. Și uh, când spuneați că jurisdicțiile trebuie să aibă un loc în care să acționeze, e foarte valabil acest punct. Criptoul nu se leagă de nicio frontieră. De aceea noi spunem că nivelul european e cel bun. E mai bun decât cel național în orice caz. Dar ce vreau să spun este și că nivelul internațional, nivelul global este cel mai bun. Și astfel ar fi de salutat dacă s-ar lua acțiuni uh, la nivel global. S-ar lua măsuri. Pentru că acolo e de fapt marea problemă. Mulțumesc. Last question Vă mulțumesc și ultima întrebare domnului Michel în această rundă. Da. O primă întrebare. Cum colaborează Comisia cu Europol și Interpol în, în domeniul digital pentru mm, și o întrebare de natură mai politică, fără îndoială, nu cumva ar fi mai sigur să lansăm monede virtuale oficiale su- supuse unui control politic central. Poate ar fi mai simplu decât să încercăm să reglementăm pe cele neoficiale. După aceea avem un proiect Titanium uh, consacrat uh, tranzacțiilor uh, îndoielnice Aș dori să știu ce părere aveți despre acest proiect. Mulțumesc, mulțumesc domnule profesor, ultima rundă. Întrebări foarte simple și clare, dar dificile. Dați-mi voie să revin la două dintre ele în scris. În legătură cu întrebarea despre titanium. Dacă nu, cumva ar trebui să avem o criptomonedă sub control guvernamental. Aceasta ar fi o soluție, scoatem totul din afara necunoașterii de reglementare. Însă, ar trece cu vederea motivul pentru care au apărut aceste criptomonede pentru că acești oameni nu au încredere în guverne și în bănci. Nu au uh, încredere în băncile centrale care gestionează monedele și sistemul financiar. Deci este o posibilitate de reglementare, însă se opune întregii filozofii a criptomonedelor și poate va duce la distrugerea multora. Însă Uh, va trebui să mă mai gândesc la aceste aspecte și vă voi răspunde în scris. Mulțumim foarte mult, domnule Huben și domnului Taes pentru studiu și răspunsurile dumneavoastră și vă mulțumim pentru răspunsurile pe care nivel le veți comunica în scris. Vă mulțumim din nou. Iar acum trecem la a doua secțiune. Impactul digitalizării uh, asupra aspectelor fiscale internaționale, provocări și soluții. Uh, vorbitorii sunt uh, doamna Eli Hagieva, fondator și director la Dialog pentru Europa. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, stimați colegi, antevorbitorii mei s-au referit la câteva aspecte cheie ale economiei digitale. Aceste caracteristici prezintă probleme fiscale și afectează întreaga economie. Uh, bunurile digitale sunt foarte mobile, intangibile, există din ce în ce mai uh, puțină necesitate de prezență fizică. Anumite companii depind de participarea utilizatorilor și de asemenea, modelele de afaceri evoluează foarte rapid. Acum văd că trebuie să recategorisesc uh, aceste companii. Amazon au diverse uh, aspecte și domenii în care uh, funcționează. Pot să fie categorisit categorisiți și ca o uh, companie obișnuită, dar și una virtuală. Netflix, de exemplu. Deci, industriile tradiționale au început să se digitalizeze foarte mult. Vedem acest lucru și cu mașinile cu șofer automat. Aceste aspecte ne aduc la uh, procesul de creare de valori este uh, greu de de hotărât de unde se creează valorile din algoritm, din date. Este într-adevăr posibil să știm cum se creează uh, valori din caracteristici nemateriale. Există și uh, taxe, abonamente, publicitatea care aduc venituri, dar nimeni nu este de acord care este sursa adevărată de valoare. Și avem și uh, cele 15 acțiuni BEPS ale OCDE, care sunt eficiente în stabilirea unor standarde minime se face un efort pentru a împiedica alegerea instanței cele mai favorabile. Anum, impactul anumitor asemenea măsuri poate să fie deja văzut, de exemplu, regimurile de proprietate intelectuală se leagă de aceste activități și regulile de transfer al prețurilor sunt legate de rambursări, însă în același timp aceste acțiuni sunt noi și acest lucru face, îngreunează evaluarea lor. Progresul este destul de lent, nu există niciun consens în legătură cu acțiunea 7, care pune accent pe uh, uh, sediul permanent, și implementarea depinde de legislația internă, deci este greu să hotărâm, să evaluăm progresul. Însă vestea bună este că administrațiile fiscale pot să identifice mult mai ușor uh, transferul profiturilor și de asemenea unele companii își schimbă voluntar Uh, structura activelor. De exemplu, au existat uh, noutăți legislative uh, și în Statele Unite în domeniul impozitării indirecte Există un regim simplificat de conformitate introdus de Uniunea Europeană în 2015, conform recomandărilor OCDE, care au dus la un exces de 3 miliarde de euro. Acestea fiind spuse, există o serie de măsuri unilaterale care au fost introduse în Uniunea Europeană și în afară. Uh, Italia, Franța, Regatul Unit, uh, Uh, se văd tendințe asemănătoare în uh, Statele Unite, alte măsuri în Israel sau în India. Toate acestea sunt uh, inițiative de impozitare digitală. Acestea pot să afecteze negativ investițiile și pot să aibă un efect asupra inovației și creșterii. Pot să plaseze povara impozitării asupra consumatorului ar putea să rezulte și în supra impozitare și la o creștere a costurilor administrative. Se avertizează în legătură cu designul acestor măsuri care trebuie să corespundă cu legislația internațională, cele patru libertăți fundamentale, apartenența la OMC, și alte caracteristici. Asemenea, măsuri trebuie să uh, se refere la riscurile cele mai largi, uh, modelele de afaceri. Unele exemple ar fi publicitatea pe internet și serviciile de intermediere. Uniunea Europeană urmărește acest trend și directivele din 21 martie anul curent au un efect asupra impozitării digitale. Companiile tradiționale plătesc în medie 33%, cele digitale plătesc în medie 1,5%. Există două măsuri, una pe termen scurt, taxa pentru serviciile digitale și uh, pe termen Uh, lung uh, uh, se stabilesc anumite praguri în ceea ce privește cifra de afaceri și aceste măsuri sunt corespunzătoare recomandărilor OCDE și țintesc companiile care reprezintă riscul cel mai mare de transfer al profiturilor și erodarea bazei imposabile. Uh, există divergențe între, între statele membre, însă și uh, există și o divergență cu poziția Parlamentului European. Comisia declară că ar putea să introducă un amendament la CCCTB ulterior, însă există o incertitudine în legătură cu ce se va întâmpla în viitor și de asemenea CCCTB pune probleme. Unele state membre au o rată de impozitare mai mare, altele mai mică, în timp ce impozitarea, fi, armonizarea fiscală ar putea fi de dorit uh, pe termen lung pentru a evita uh, această fugă în jos în domeniul reglementării. Există o serie de probleme de ordin tehnic și de reglementare. Un aspect uh, datorită diverselor activități ale companiilor digitale Eh, uneori industriile tradiționale ar putea să fie prinse de aceste măsuri. Există și o îngrijorare în legătură cu micile companii, pentru că eh, nu este corect să îi taxezi la fel pe intermediari și pe cei care sunt țintiți de eh, publicitatea online. Comisia susține că impactul nu ar fi foarte mare însă de fapt pe termen lung acest lucru ar putea să fie în detrimentul industriilor europene care ar prefera să rămână mici pentru a nu ajunge la pragul stabilit de către comisie. De asemenea, există probleme cum ar fi identificarea localizării utilizatorului care ar putea să fie utilizate pentru, locali- pentru localizare Există și problema identităților false și a boților, a softului care poate să traseze localizarea utilizator, utilizatorilor. Bineînțeles, și aici există divergențele între state, statele nordice spun că o impozitarea profitului, venitului brut nu ar fi în profitul economiei europene. Franța, Austria, Bulgaria și alte state susțin însă asemenea măsuri, însă Suedia, Danemarca, Irlanda, Luxemburg și alte state nu. Deci ar fi greu de ajuns la un consens, dat fiind că va fi nevoie de un vot în unanimitate în final. Poziția Germaniei în ultimele săptămâni a fost uh, ambivalentă. Există o teamă de uh, retaliere din partea Statelor Unite. Am văzut dispute legate de tarifele pe aluminiu și astfel uh, se dorește o soluție în comun acord. pentru că există teama că vor fi adoptate măsuri de retaliere din partea altor state. Comisia Europeană nu vrea să țintească în special companiile digitale și Statele Unite deja consideră că aceste companii își schimbă structura după schimbarea legislației fiscale în 2017. Nu consideră că mai este nevoie de reformă. Însă um, ratele de impozitare au fost reduse um, în 2017. Se repatriază de asemenea profiturile Uh, acționarilor uh, americani și se acordă stimulente pentru uh, ca activele nemateriale să rămână în Statele Unite. Filozofia este că dacă valoarea este creată în statul respectiv, trebuie să fie impozitată acolo. 113 membri din OCDE lucrează acum pe impozitarea digitală, însă unii consideră că reforma fiscală în Statele Unite și măsurile BEPS uh, sunt suficiente, alte state vor să meargă dincolo de BEPS fără a uh, delimita economia digitală. În final, trebuie să vedem uh, dacă tehnologiile noi, uh, blockchain, uh, internetul obiectelor și alte aspecte ale economiei colaborative ar putea să exacerbeze provocările fiscale în viitor. Trebuie să fim precauți în legătură cu acțiunile unilaterale, după cum am spus la început, pentru că ar putea dăuna eforturilor internaționale la OCDE, G20 și alte platforme internaționale. De aceea o abordare echilibrată ar fi de preferat și de asemenea să ne amintim că este nevoie de uh, evoluții tehnologice. Bineînțeles, o soluție Rămâne să vedem dacă OCD va ajunge la un consens până în 2020, pentru că o, o soluție globală ar fi de dorit. Mulțumesc. Acum îmi dau cuvântul următorului nostru vorbitor, domnul John Vela, profesor la uh, Centrul pentru Impozitarea Fiscală la Universitate, la Centrul Universității Oxford. Um, so I hope you can actually see this. Vă mulțumesc, sper că puteți să vedeți diapozitivele și în spate. În prezentarea mea, după ce Eli va prezenta situația atât de clar, aș dori să facem un pas în spate și să reflectăm puțin mai mult la chestiunile politice care se află în fața noastră. Să ne gândim uh, și în ce direcție dorim, respectiv nu dorim să mergem. Cred că, pentru a fi mai precis, sistemul de taxare a veniturilor de afaceri internaționale se află la un punct de răscruce. Datorită so we're at a really... Spuneam că ne aflăm la un important punct de răscruce din următoarele motive. După cum a menționat mai înainte Eli, există voință de reformă în rândul uh, unor țări, însă există un dezacord când vine vorba de tipul de reforme necesare. Există sau opiniile și opiniile pot fi grupate în trei categorii. Primul grup de țări sunt convinse că este nevoie de modificări, însă doar de modificări țintite. Deci aceste țări cred că avem nevoie de modificări care să țintească anumite întreprinderi uh, digitale. Un alt grup de țări consideră că este nevoie de modificări, însă aceste țări cred că întregul sistem fiscal ar trebui să fie transformat, care să meargă, o modificare care să meargă dincolo de taxarea uh, companiilor digitale. Și al treilea grup de țări nu consideră că este nevoie de vreo modificare profundă a sistemului, uh, a sistemului fiscal consideră că prin intermediul uh, BEPS uh, se au loc cu modificări uh, suficiente. Este o fază importantă pentru că nu este clar care va fi opinia care va avea de câștigat și cred că propunerea Comisiei poate fi plasată în prima categorie. Reforme țintite care să acopere în mod specific modele de afaceri uh, digitale și o serie de state membre care susțin această formă s-ar încadra și ele în aceleași categorie. Cred că părerea Parlamentului European s-ar putea să se potrivească mai bine în al doilea grup, Parlamentul European consideră că ar trebui modificat profund întregul sistem fiscal astfel încât să nu fie acoperită doar economia digitală. Este o părere pe care o împărtășesc și eu și eu consider că dispunem acum de o mare, de o importantă ocazie cu, ca urmare a digitalizării pentru a um, reforma în mod profund întregul sistem fiscal și cred că ar trebui să profităm de această ocazie. Vedeți aici o parte a unui raport intermediar a OCD publicat uh, în, ace- martie acest an, unde se spune că transformarea perpetuă digitală a economiei și tendințele generale asociate cu fenomenul globalizării uh, prezintă niște provocări uh, um, eficacității cadrul internațional de, de taxare a profiturilor de afaceri. Deci, uh, trebuie să ne gândim nu la economia digitală, ci la digitalizarea întregii economii, pentru că întreaga economie devine tot mai uh, digitală și mi se pare că ar fi o, nu ar fi o politică prea bună dacă ne-am concentrat doar pe întreprinderile digitale. A doua remarcă importantă pentru mine. Uh, problema, problemele identificate de al doilea uh, grup nu se referă doar la economia digitală, dar pleacă și de la tendințele care se manifestă odată cu globalizarea economiei. După cum am spus, opinia mea uh, personală este că sunt de, sunt de acord cu al doilea grup să reformăm întregul sistem fiscal, nu doar uh, Uh, taxele impuse economiilor digitale și dacă facem această reformă, ce fel de reformă am avea nevoie? Un bun punct de plecare pentru această dezbatere și îmi cer scuze, nu prea mă descurc cu prezentarea. Deci, un bun punct de plecare ar fi să ne gândim care este cauza, uh, rădăcina cauza uh, problemelor cu care ne, ne confruntăm. Pentru că dacă înțelegem această cauză fundamentală, vom putea găsi răspunsul potrivit. Din punctul meu de vedere, digitalizarea nu creează noi probleme pentru sistemul existent, ci exacerbează problemele deja existente. Deci există deja probleme care sunt agravate și mai mult de digitalizare. Cum se întâmplă acest lucru? Din, din punctul meu de vedere, prin intermediul unui proces de internaționale. Ca urmare a digitalizării, uh, pentru o companie este mult mai ușor să-și distribuie activitățile peste tot în lume. Acționarii pot fi să se afle de asemenea peste tot în lume. Este mai ușor pentru ca o, pentru ca o companie să-și facă reclamă peste tot în lume. Este, este mult mai ușor să vândă clienților săi care se află din nou peste tot în lume. Aceasta este diferența uh, fundamentală adusă de digitalizare care um, face să apară și o serie de probleme. Probleme care pentru mine decurg toate sau sunt uh, explicate de un factor principal. În sistemul actual taxăm taxăm companiile în funcție de locul unde uh, sunt, le sunt plasate fabricile. Le taxăm în funcție de locul în care au reședința fiscală, le taxăm în funcție de unde uh, se află o fabrică sau de unde se află un IP pentru un calculator, de exemplu, ceea ce creează o serie de probleme și o să mă refer doar la trei, dacă reușesc să stăpânesc uh, dispozitivul. Sorry, now it's not working anymore.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 <sighs> No, Ok, can you, can you just upload the whole slide? Nu știu dacă puteți uh, încărca diapozitivul anterior, dacă se poate. Va fi foarte distractiv, văd. Următorul diapozitiv, însă, întreaga imagine, nu imaginea parțială. Perfect. Foarte bine. Ce dorem să spun este că sistemul actual deja se confruntă cu numeroase probleme de câțiva ani care sunt agravate de digitalizare și dacă este să ne gândim care este problema fundamentală, mie mi se pare că aceasta se leagă de uh, taxarea companiilor în funcție de uh, unde se află factorii lor de producție. Uh, și care sunt uh, problemele cauzate de acest lucru? Transferul profiturilor datorită taxării companiilor în funcție de unde se află factorii de producție, uh, companiile pot să-și transfere profiturile de, din jurisdicții unde există cote de taxare înalte în jurisdicții cu cote de taxare mai, mai reduse. Acest lucru se întâmpla deja dinainte apariției problem, uh, fenomenului digitalizării, însă digitalizarea a agravat uh, a agravat uh, această problemă. A doua problemă este următoarea. Datorită taxării companiilor în funcție de locul unde li se află factorii de producție, companiile își mută activitățile reale din nou în jurisdicții um, unde fiscalitatea este mai, uh, este mai uh, redusă. Există o diferență dacă ai o fabrică, de exemplu, în Germania sau în Polonia. Din nou, o problemă existentă deja dinaintea digitalizării, care a devenit și mai gravă odată cu digitalizarea, pentru că este mult mai ușor să operezi diferitele activități în, uh, în țări diferite, mulțumite digitalizării. A treia problemă este cauzată de primele două, pentru că uh, societățile comerciale sunt, stim, uh, sunt stimulate să își uh, Uh, să-și mute profiturile și uh, activitățile locale, atunci răspunsul țărilor este de a reduce uh, cotele de impozitare a companiilor pentru a atrage activități. Acest lucru destabilizează sistemul actual și subminează viabilitatea pe termen lung. Ce s-a, care, care a fost re, rezultatul acestei presi, acestor presiuni competitive din punct de vedere fiscal? o reducere sau presiuni pentru reducerea uh, cotei de impunere fiscală a corporațiilor pentru corporații. Puteți să vedeți pe această imagine direcția în care au evoluat uh, cotele de impunere. Este cred că această imagine nu are nevoie de prea multe de prea multe explicații. Direcția evoluție este foarte clară. Presiunile competitive care reduc uh, ratele de impozitare uh, devin și mai puternice, care se manifestau înaintea digitalizării, devin și mai puternice odată cu digitalizarea. Și ar trebui să ne îngrijoreze acest lucru pentru că sensul, direcția este, sunt uh, unice. Dacă nu putem să oprim această tendință, cred că sistemul nu va putea continua pe termen lung și vă rog dacă puteți să încărcați întreaga imagine. Drept urmare, digitalizarea, din punctul meu de vedere, nu creează noi probleme, doar uh, le agravează și care ar putea să fie soluțiile atunci? Dacă una din principalele, principalele surse ale problemelor cu care se confruntă sistemul actual este că sistemul actual taxează factorii de producție acolo unde se află aceștia, un răspuns direct ar trebui să ar fi uh, modificarea uh, sistemului astfel încât să fie taxat, uh, taxate să fie taxați factorii de producție imobili. Dacă taxăm companiile unde li se află, unde li se află factorii de producție imobili, atunci aceștia nu mai pot fi mutați dintr-un loc în altul. Care ar fi opțiunile? Unde se află acționarii companiilor sau unde se află consumatorii, clienții companiilor respective? Dacă ne îndreptăm și o să mă concentrez doar pe destinație, pentru că nu mai avem foarte mult. Dacă ajungem la un uh, sistem bazat pe destinația companii, companiilor, ne-ar ajuta cu toate cele trei probleme, în funcție de sistemul creat. Însă nu am impresia că adoptarea unui asemenea sistem a rezolvat toate problemele și că nu ar exista dificultăți. Ar exista dificultăți, însă este foarte promițător, mai ales pe termen lung. Dacă dacă sunteți de acord cu mine că sistemul actual nu este viabil pe termen lung. Discutând despre taxarea la destinație era un lucru controversat în urmă cu câțiva ani, însă această con- controversă s-a diluat puțin pentru că există deja asemenea elemente în noua propunere făcută de Comisia Europeană. Problema, din punctul meu de vedere, este că includerea unui element taxare la, la, la destinație va fi dificil uh, dacă o adăugăm sistemului actual. Acum există un sistem de taxare la sursă și în funcție de reședință și uh, prin noua propunere se adaugă un nou element de taxare la destinație. Și problemele cauzate este că se referă la o lipsă de coerență suplimentară a sistemului. Eu cred că ar fi de preferat dacă ne-am îndrepta înspre un sistem care, într-un mod coerent și cuprinzător, taxează companiile la destinație. Și există diferite posibilități de a introduce un asemenea sistem fiscal. Există posibilități prin care putem ajunge la un sistem de taxare bazat pur pe destinație, însă acest, această variantă ar putea fi percepută ca fiind prea uh, extremă. Există diferite opțiuni. Opțiunea preferată de mine ar fi taxarea fluxului de, num- de numerar la destinație sau în funcție de vânzări. Însă, dacă este o opțiune inacceptabilă din punct de vedere politic, există alternative care ne permit să ne îndreptăm înspre o taxare la destinație fără a ajunge la capătul uh, acestei uh, călătorii acestei uh, direcții. Există diferite propuneri făcute de Aviona, Closing and Earth, Schreiber and Fell și un alt grup de oameni de, de știință. Și toate aceste propuneri își dorească să aloce o parte din profiturile impozabile țărilor unde se desfășoară o parte a activităților de rutină și uh, un rezidu uh, destinației, astfel încât toate țările unde are loc o parte a activității companiilor respective să primească o parte din, uh, din uh, taxele, uh, taxele uh, colect, uh, colectate. Un mod intuitiv de a vă descrie cum ar funcționa sistemul este următorul. În acest moment, țările tind să taxeze activitățile de rutină, profiturile uh, cauzate de activități de rutină. Dacă există o fabrică, uh, se taxează activitatea din fabrica uh, respectivă, însă problema este ce se întâmplă cu veniturile uh, reziduale. În trecut, acestea ajungeau în paradisurile fiscale sau în jurisdicțiile cu o cotă de impunere mai redusă și propunerea este să folosim uh, sistemul uh, actual să permitem țărilor unde se desfășoară activități de ratină să taxeze activitățile de rutină și apoi să taxăm și veniturile reziduale în loc să le în loc să, ca acestea să ajungă în paradisurile fiscale, să fie uh, împărțite între toate țările participante. Pe termen uh, scurt vor exista câștigători și perdanți uh, pentru că realocăm drepturile fiscale, însă dacă considerați, dacă este să considerăm că sistemul actual fiscal nu este viabil pe termen lung, cred că va fi necesar să adoptăm o asemenea op- uh, opțiune. Sistemul actual cred că nu este viabil deja de o perioadă de timp și uh, problemele sunt agravate și mai mult odată cu apariția digitalizării. Vă mulțumesc! Uh, Vă mulțumesc foarte mult. Acum deschidem uh, discuția pentru deputați. Primul este coraportor, adică eu, din partea comisiei noastre. Am întrebări pentru amândoi. În primul rând, uh, voi începe de la sfârșit. Domnule Vela, aș vrea să înțeleg care este posibilitatea revizuirii sistemului uh, fiscal pe care l-ați propus dumneavoastră? Ați putea să ne dați un exemplu practic, să ne spuneți ce ar însemna, de exemplu, pentru Facebook și Apple dacă am avea acest sistem pe care dumneavoastră îl uh, promovați? Cum s-ar uh, explica cum s-ar aplica aceasta în economia digitală. Ați spus de asemenea că există o presiune constantă pe ratele de impozitare a corporației și vă întreb dacă un flux de taxe pe venit ar putea să vă dea mai mult timp pentru ca să vă adaptați la sistemul acesta să, și să mai frânați din presiunea care este în momentul de față supusă venit, impozitului pe venit? Mulțumesc! O să încep cu a doua întrebare pentru că e mai simplă. Problema este, în primul rând, că este vorba de o întrebare politică aici. Dacă statele membre vor fi de acord să aibă să aibă un plafon la taxele pentru corporații, aceasta este o întrebare. Întrebarea este dacă statele membre se pun de acord pe un plafon minim, atunci activitățile reale vor ieși din statele membre și vor ieși către alte și vor, se vor delocaliza în alte state în care există o rată mai mică de impozitare? Uh, sugestia mea, spune președintele, era dacă avem un plafon minim, atunci aceasta ne-ar putea da mai mult timp pentru ca să planificăm sistemul bazat pe destinație și să construim acest sistem. Spuneți și dumneavoastră că e vorba de un proces și că nu se face așa de repede dar uh, poate că era o posibilitate de a da statelor membre mai mult timp, nu neapărat ca să zică dacă e o idee bună sau nu, dar pentru ca să ajutăm, să dăm timp sistemului să se poată dezvolta. Primul lucru pe care vreau să îl spun este că eu n-am senzația că sistemul de taxe pe corporații va colapsa în următorii ani. Nu știm însă cât timp va dura. Probabil că numai uh, Ungaria are o cifră mică, sub 10 de uh, impozitare la, pe corporații, poate că lucrurile se, se va, vor mai uh, încetini. E greu de spus ce se va întâmpla. E însă momentul, cred eu, să începem să facem o reformă, să ne gândim la reformă, dar mai înainte ca sistemul să colapseze. Sigur că ne-am pus de, dacă ne-am pus de acord pe un plafon, uh, aceasta ne-ar mai ajuta să cumpărăm puțin timp, să zicem așa. Dar eu cred că nu suntem atât de presați. Trebuie să ne lăsăm timpul să ne gândim bine la tot ceea ce facem. Apoi, aș vrea să vă dau un exemplu din afara câmpului digital, pentru că e destul de greu să ne gândim la această opțiune dacă nu este în uh, domeniul digital. Să ne gândim că există o companie care are o fabrică în țara A, face marketingul în țara B și vinde la consumatori din țara A, B și C. Ceea ce vrem noi să facem este, fiind dat că există activități în A și B, să le dăm totuși profituri taxabile, impozitabile. Pentru că totuși există activități acolo, trebuie să profite și țara respectivă. Și ceea ce am vrea noi este să încercăm, dincolo de rutină, să ne asigurăm că acesta nu se, uh, acești bani nu ajung într-o jurisdicție um, în care se abuzează de ei, într-un paradis fiscal. Deci trebuie să dăm ocazia țărilor respective să facă profit, ceea ce am putea să facem, deși este foarte greu de gestionat, dar o soluție ar fi să ținem cont, de exemplu, de vânzări, de locul unde se fac vânzările. O companie poate să decidă unde dorește să-și stabili, să stabilească producția, dar nu poate decide unde dorește să-și pună consumatorii. Ceea ce ar însemna că exact uh, această, ceea ce rămâne poate să fie alocat uh, țării unde se face producția și din perspectivă politică este și mai tangibil decât uh, țara de destinație, pentru că astfel nu merge totul pe partea consumatorilor, ci țările în care se desfășoară anumite activitate dau, primesc și ei o parte din uh, aceste profituri. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor! Am și eu un minut o întrebare, dacă îmi permiteți. Ați menționat mai multe țări, Israel, Franța, Italia, SUA, uh, Uh, și așa mai departe, care permit uh, taxare și în aceste sectoare și m-a interesat foarte mult să vă aud spunând că ar fi un model pentru Uniunea Europeană. Am putea să facem ceva la nivelul Uniunii Europene pentru ca să stabilim anumite standarde? Ce fel de conflicte am putea, ar putea aceasta să trezească și ce, ce credeți că, care că sol, ar fi ca soluție cea mai bună? Da, mulțumesc. Acțiunile individuale sunt mai uh, uh, nocive decât cele pe care le-ar lua nivelul, la nivelul Uniunii Europene. Poate că Uniunea Europeană ar putea să standardizeze aceste măsuri unilaterale la un moment dat, pentru că unele sunt considerate ajutor de stat și în Ungaria are un caz la justiție, în justiție în acest sens. Uh, multe din ele nu sunt gestionate după principiile OECD, care uh, se referă la riscurile maxime, BEPS, de exemplu, la acele afaceri. Deci serviciile de publicitate, de exemplu, intermediare, ar putea, care reprezintă cele mai uh, înalte riscuri, ar putea să, fie, să elimine practic această diferență printr-o standardizare. În același timp, măsuri introduse de către Uniunea Europeană ar putea să aibă și efecte de uh, retaliere și ar putea influența întregul sistem. Pe termen lung ar fi bine să se găsească o soluție la OECD, de, într-o, la scară largă. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum la lista mea de la PPE. Primul este doamna Danuta Iaslovițca. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să pun și eu o întrebare vorbitorilor în numele coordonatorului PP, care nu poate să fie astăzi aici. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Eu am o întrebare către reprezentantul comisiei, dar și o întrebare către vorbitori. Cu toții vedem că este nevoie de mai multă echitate în impunerea fiscalității și în taxarea companiilor digitale mai ales în era economiei digitale, ceea ce e foarte logic, dar trebuie în același timp să ne și coordonăm acțiunile la nivel internațional, de exemplu, în cadrul uh, OECD în care, sau în cadrul uh, G20. Comisia Europeană inițial a dorit să se concentreze pe acele entități internaționale – Însă propunerea pentru impozitarea economiei digitale s-ar putea să fie nocivă pentru companiile europene în final. Ceea ce s-ar putea să fie nociv în general pentru companiile din acest domeniu. Avem un exemplu în Polonia, compania Allegro, care este în, acum în concurență cu monștri internaționali în domeniu. Propunerea comisiei s-ar putea să fie nocivă pentru Allegro, de exemplu, pentru această platformă, pentru că s-ar putea să ajungă să fie taxată dublu de taxa digitală și de taxa pe corporații. Deci eu cred că ar trebui să evităm așa ceva cu orice preț o schimbare de asemenea amploare ar trebui să fie gândită foarte bine și cred că ar crea probleme în orice stat membru. Și întrebarea mea către Comisia Europeană este cum putem să evităm o situație și să calculăm uh, o taxă cu care o companie digitală să poată în continuare să se dezvolte și să investească. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Nu avem însă reprezentanții comisiei aici, o să vină mai târziu după această sesiune. Măcar uh, opinia experților m-ar interesa pe aceste două întrebări. Doamna Haciva, vă rog, prima. Mulțumesc. Am menționat uh, unele din aceste probleme în prezentarea mea. E clar că companiile europene ar fi afectate de o astfel de taxă, mai ales companiile mici ar putea să aibă dificultăți să mai se poziționeze competitiv pe piață dacă uh, aceste uh, taxe cresc. Eu cred că o abordare echilibrată ar fi mai degrabă cea de dorit aici nu pentru a preveni campioni europeni în a se dezvolta, pentru că în momentul acesta avem doar o singură companie digitală din uh, Europa uh, dintre cele 20 mari în lume. Dacă vrem un sector digital puternic, atunci trebuie să încurajăm și inovația și uh, succesul tehnologic și uh, progresele tehnologice. Deci impozitarea e destul de problematică în momentul în care vrem să lăsăm aceste industrii să se dezvolte și să rămână și uh, competitive în lume. Nu știu dacă uh, John dorește să adauge ceva, colegul meu. Eu nu cred că impozitarea serviciilor digitale este un, uh, o soluție bună, pentru că mie mi se pare că este o taxă pe cifra de afaceri care uh, de fapt egalizează situația acolo unde o taxă pe profit nu se plătește. Cred că faptul că a fost propusă ca o măsură intermediară arată că de fapt, nu e neapărat o soluție bună. De fapt, și cei care au propus-o nu mai sunt atât de convinși, iar unele documente care au ieșit au, sau au putut fi citite de la comisie um, au arătat că, de fapt, și comisia consideră același lucru. Bun, acum Evelyn Rigner de la SCD, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Două întrebări, de fapt două domenii din întrebări, de întrebări către domnul profesor Vela. Dumneavoastră ați menționat foarte multe lucruri pe care noi deja le-am cerut în Parlamentul European și le-am definit deja. Um, toate economia uh, trebuie să fie digitalizată. Întrebarea mea către dumneavoastră, care este destul de politică, taxa digitală um, care să se impună, de exemplu, împotriva um, taxelor vamale impuse de către SUA. Altă problemă are legătură cu uh, dreptul societăților, dreptul corporațiilor, care se discută în momentul de față. Pe viitor este prevăzut ca Comisia, uh, deci Comisia a prevăzut ca întreprinderile pe durata existenței lor să se înregistreze online. Deci în momentul în care au un, o fuziune, o separare a serviciilor, uh, când există o schimbare în statutul lor uh, juridic, să se înscrie online și să se registreze, pentru ca toată economia să fie digitalizată. În unele țări aceasta funcționează foarte bine, știm deja, dar aici este vorba de două elemente. Pe de o parte, mobilitatea întreprinderilor și partea a doua, formarea digitală, adică schimbările digitale. Și dacă facem acest lucru, atunci uh, care sunt consecințele juridice? Că siguranța va fi mai bine, dar ce va fi mai bine și ce va fi mai rău? Trebuie să avem grijă ce se întâmplă cu uh, evaziunea fiscală, cu crearea de firme cutie poștală pentru a putea evita toate aceste măsuri. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile, având în vedere cercetarea pe care ați făcut-o și tot ceea ce ne-ați prezentat? Vă mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult! Domnule Vela, vă rog! Foarte mult uh, conținut în întrebările dumneavoastră. Îmi pare rău dacă nu o să răspund chiar la tot. O să încerc să răspund la tot, dacă nu vă răspund după aceea. Prima întrebare este o întrebare politică, de fapt, și anume, cum se va repercuta acest lucru pe ceea ce oamenii percep deja ca fiind un război comercial între UE și SUA. Eu cred că aici avem de-a face cu una din problemele în care percepția este la fel de importantă ca realitatea, iar percepția în SUA acestor uh, taxe vamale care s-au impus nu este una pozitivă. SUA consideră că este un atac uh, asupra unor companii uh, americane dacă impunem o astfel de taxă digitală și deci uh, acesta este percepția. De fapt, problema mai gravă aici este că între 2013 și 2015 am avut uh, un, o schimbare la nivel uh, BEPS. BEPS-ul uh, și taxarea internațională au fost, uh, au avut, uh, trecut prin multe schimbări, dar nu se, s-a vorbit despre realocarea unor taxe la nivel național. Ceea ce BEPS-ul n-a făcut este că nu a realocat stat, uh, taxele la nivelul uh, național ci s-a făcut o schemă prin care să se poată repartiza profitul de pe impozite între țări. Și acum asta este ceea ce se pune la îndoială, de aceea dezbaterea a devenit atât de înflăcărată, pentru că ceea ce discutăm aici este de fapt cât își ia fiecare din uh, felia de prăjitură. Și a devenit o temă foarte fierbinte la nivel politic. A doua întrebare pe care mi-ați spus-o o să vă răspund mai târziu dacă nu sunt complet, repet, este dacă avem o problemă să, dacă încercăm să punem un gard în jurul economiei digitale și soluția pe termen lung pe care a propus-o Comisia, oare uh, este problematică, este riscantă pentru economia digitală? Și aici răspunsul meu este da. Soluția pe termen lung se bazează pe o serie de definiții, a uh, ceea ce este un serviciu digital, a ceea ce reprezintă un serviciu digital și ar necesita mai multe indicații precise despre cum trebuie relocat profitul, despre cum trebuie uh, să uh, tratăm profitul digital. Dar sigur că în domeniul digital lucrurile se mișcă foarte repede. Deci dacă vom avea reguli care vor funcționa, vor, ne- și vor necesita o ghidare foarte strânsă despre cum să se reacoloce profitul uh, din uh, economia digitală. Întrebarea e ce se întâmplă peste 2 ani, dacă avem o nouă inovare digitală de care nici nu putem să, care nici nu o imaginăm astăzi. Trebuie din nou să actualizăm regulile la fiecare 2 ani. Nu știu dacă e o soluție aceasta, nu mi se pare o soluție prea promițătoare. Mulțumesc! Iar acum, ultimul vorbitor de la SJD, Nina Gil. Vă rog. Uh, we've focused a lot on the US. Vă mulțumesc pentru prezentare. Am vorbit foarte mult despre Statele Unite și sunt foarte multe companii digitale care sunt în Statele Unite, dar avem și China. Aveți vreo idee în legătură cu felul în care China ar putea să răspundă la uh, propunerea Comisiei. În al doilea rând, taxele despre care vorbim ar fi într-adevăr indirecte și acordul pe care le avem cu Statele Unite privește colectarea directă a taxelor. Deci va fi o problemă mai mare în ceea ce privește colectarea acestor taxe. Probabil sunteți conștienți că cu câteva Uh, săptămâni în urmă. Mark Zuckerberg a fost aici și când a fost întrebat despre impozitare, a spus plătim impozitarea acolo unde trebuie. Dumneavoastră ați menționat câteva din aceste aspecte. Dacă putem să uh, depășim problemele de colectare, care sunt uh, um, problemele majore pentru care stau în fața uh, eludării și sustragerii de la um, plata acestor impozite. Pentru a vă răspunde la întrebare, nu știu, la prima întrebare, nu știu care este răspunsul chinez, nu am citit uh, nimic în acest sens, însă, în mod interesant, Statele Unite sunt în grupul al doilea. Statele Unite sunt dispuse să uh, se implice în uh, întregul sistem și nu doar în economia digitală. Deci are abordarea cea bună. În ceea ce privește a doua întrebare, dacă în care sunt problemele cu o soluție pe termen lung. Problemele cu o soluție pe termen lung. Sunt mai multe probleme practice, însă problema, soluția pe termen lung trebuie să se bazeze pe principiul să se impoziteze profiturile acolo unde se creează valoarea. Și dacă ne uităm la documentația comisiei, se spune foarte clar într-un document uh, din noiembrie că este foarte dificil să se hotărască unde s-a creat uh, valoarea și cât uh, și cum să se impoziteze. Deci este foarte greu să se hotărască unde este valoarea, chiar și conceptual. Deci, cred, chiar, chiar înainte de a ajunge la problemele practice de implementare, mie îmi sună tot felul de alarme atunci când uh, uh, mi se spune că și principiul care trebuie hotărât este destul de greu de gândit Avem și orientări extinse în legătură cu uh, locurile unde se creează valoarea, însă aceste lucruri vor fi în mod constant, uh, vor rămâne în mod constant în urma uh, evoluției tehnologice, pentru că lucrurile se schimbă foarte rapid și întreaga gândire din spatele propunerii este problematică. Dacă îmi dați voie să spun și eu ceva, în ceea ce privește China, după părerea mea, China este în izolare digitală, la fel ca și Rusia, au propriul Facebook, propriul Google, propriul WhatsApp noi însă depindem de Statele Unite pentru că companiile lor uh, folosesc datele utilizatorilor noștri. Deci asta ar trebui să fie problema de rezolvat. Trebuie să luăm uh, măsurile uh, noastre, ei să ia măsurile lor și noi măsurile noastre. După aceea, în ceea ce privește eludarea sistemelor, aceste companii întotdeauna găsesc uh, lacune și excepții de la regulă, întotdeauna găsesc uh, consultanți fiscali care să le dea o cale de ieșire și chiar și mm, uh, pot fi foarte inovatori în Uh, construirea acestor structuri. După cum spune John, evoluează atât de rapid încât administrațiile fiscale au probleme să țină pasul. Și aceasta este problema reală, de fapt. Vă mulțumim, iar acum uh, întrebarea finală din, vine din numele PPE. Panie profesorze, Mulțumesc, domnule profesor Vela, în prez- prezentarea dumneavoastră ne-ați atras atenția că acum este timpul potrivit de a schimba întregul sistem de impozitare și ați solicitat o uh, soluție care parte foarte uh, rațională că impozitarea trebuie să fie la locul de reședință uh, și cel, celălalt principiu să fie uh, locul destinației. Ca și consumator întreb, uh, nu ar, s-ar crea o situație prin care în toate locurile de destinație unde impozitele sunt mai mari, bunurile vor ajunge la consumatori mai târziu sau deloc. Nu vorbesc doar despre servicii digitale, vorbesc despre bunuri în general. Există o asemenea amenințare. Domnule profesor Vela, cred că întrebarea v-a fost adresată. Îmi pare rău că nu am explicat uh, propunerea suficient de clar, însă impozitul nu ar fi perceput în statul de uh, reședință, ci acolo unde sunt întreprinse activitățile obișnuite – Până la urmă, uh, principiul din spatele întrebării dumneavoastră este cel al incidenței. Cine uh, trebuie să suporte incidența uh, impozitului? Să fie absorbită de către acționari, de muncii lucrători sau transmisă consumatorilor prin prețuri mai ridicate. Aceasta este întrebarea și, de fapt, din păcate, nu știm foarte bine despre cine uh, poartă această povară. Uh, un cont bancar nu poate să fie impozitat. Atunci când uh, impozităm o companie, până în, la urmă, uh, costul îl suportă o uh, persoană fizică. Deci vor fi, vor fi fie acționarii, fie consumatorii, fie lucrătorii. De aceea atunci când spunem că companiile trebuie să plătească o parte rezonabilă a impozitului, este mm, nelogic pentru că companiile de fapt nu plătesc impozite. Până la urmă, oamenii plătesc aceste impozite. În, există contexte diferite, pe piețe diferite. Deci nu vă pot da un uh, răspuns uh, definitiv în legătură cu felul în care uh, va funcționa incidența fiscalității. Nu avem nici probe satisfăcătoare în legătură Uh, cu impactul pe care îl, au, uh, îl are impozitul pe profit al companiilor, dacă are un impact asupra consumatorilor, acționarilor sau altcuiva. Uh, mulțumesc. Încheiem această secțiune atunci. Această ultimă discuție în legătură cu cine suportă costul final este o discuție foarte interesantă. Am putea să discutăm toată ziua despre asta. Însă un lucru dacă companiile reacționează diferit, uh, apare o problemă majoră de concurență. Uh, dacă sistemul de impozit fiscal actual uh, poate face față acestor situații, am putea să ne întrebăm dacă acționarii sunt cei care ar putea să plătească impozitul, cum ar afecta acest lucru distribuirea profiturilor între lucrători, consumatori și acționari. Inegalitățile uh, cresc, uh, unii plătesc uh, mult mai puține impozite și în ceea ce privește reforma fiscală din 2017 folosește o impozitare minimă a impozitelor corporatiste pentru că, și întrebarea mea ar fi, pentru că comisia noastră merge în Statele Unite pentru a discuta cu omologii noștri, nu cumva am putea să ne apropiem de un sistem de ei, pentru că dacă ei au în jur de 13%, uh, uh, impozit efectiv, nu am putea să avem uh, măsuri similare în Europa? Acestea ar fi concluziile mele, dacă puteți să răspundeți pe scurt. Incidența este într-adevăr un subiect fascinant și, din păcate, este una dintre acele probleme în care dezbaterea publică uh, este de calitate slabă pentru că oamenii nu înțeleg uh, de ce avem uh, ei vor să, să impozităm băncile, însă nu se înțelege exact cine plătește acești bani. Sunt foarte multe aspecte pe care nu le cunoaștem. Și ceea ce este interesant nu este dacă este vorba de acționari sau lucrători, dacă o suportă lucrătorii, atunci despre care lucrători este vorba? Este un aspect pe care au lucrat economiștii, însă nu s-a ajuns la un consens. În ceea ce privește reforma fiscală în Statele Unite, poate ar fi bine să avem pe cineva din partea comisiei aici, Uh, pentru a ne explica dacă și cum se poate avea în vedere reducerea uh, unui eventual impozit uh, asupra în tranzacțiilor digitale în vederea acestor schimbări. Nu cred că ne-ar plăcea ca o companie locală să fie depășită de o companie externă pentru că compania respectivă plătește mai puține impozite în altă parte. Uh, dacă companiile americane plătesc impozite mai mici, trebuie să ne îngrijoreze acest lucru sau nu? Poate nu. Acesta este un aspect. Problema cu ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite este că dacă consolidăm un sistem bazat pe localizare, atunci companiile au un stimulent să se relocalizeze Cunoaștem că există această problemă. Dacă este impozitată o companie acolo unde este activitatea, a, dacă avem un, o companie în statul A și se impozitează în statul B, atunci compania își va muta sediul din statul A în altă parte. Problema pentru mine este că încercăm să impozităm ceva mobil și dacă marja de impozitare este suficient de mare, compania își va schimba sediul fără probleme. În ceea ce privește reforma fiscală din Statele Unite, aici eh, era vorba de 35% și de aceea giganții digitale evitau Statele Unite. Însă un, Statele Unite, pentru ei, valoarea este creată în Statele Unite și ceea ce ne readuce la discuția despre valoare. Și noi contribuim ca europeni la această creare de valoare și de aceea cred că în măsurile lor acest lucru nu apare. Deci pot să-și apere interesul național, însă noi, uh, ca bloc Uniunea Europeană, trebuie să ne apărăm și noi interesele. Vă mulțumesc pentru aceste observații, vă mulțumesc pentru contribuții. Acum putem să trecem la sesiunea finală de astăzi. Mă bucur să urez bun venit comisiei. Au fost puse multe întrebări pentru comisie. În două minute vom începe. Okay. I think we are... Foarte bine. Cred că putem începe ultima parte a reuniunii de astăzi, o parte foarte importantă, o prezentare din partea Comisiei privind planificarea fiscală agresivă în contextul semestrului european, urmată de o dezbatere pe acest subiect și aș dori să-i mulțumesc reprezentantului Comisiei, lui Valer Mutalie, pentru prezență. Așteptăm cu nerăbdare prezentarea dumneavoastră. Este joi după masa și îmi cer scuze în numele colegilor care nu au putut să fie prezenți. Vă dau cuvântul. Good afternoon, uh, Mr. Chair. Uh... Bună ziua, domnule președinte. Bună ziua tuturor membrilor Parlamentului. Este o plăcere să mă aflu din nou aici, la Comisia Taxe 3, să particip la acest atelier și dacă îmi permiteți, aș dori să vă mulțumesc pentru interesul manifestat, pentru sprijinul conferit de această comisie, activității Comisiei Europene. Cred că avem în comun convingerea că este nevoie să trecem la acțiuni pe acest subiect, pornind de la o analiză, de la uh, dovezi și de la o bună înțelegere a mizei. Cu ocazia atelierului de astăzi, aș dori să vă transmit rezultatele analizelor noastre în ceea ce privește planificarea fiscală uh, agresivă, o prioritate a Comisiei Europene de la începutul activității acestei uh, comisii. Evaziunea fiscală subminează echitabilitatea pie- pieței unice și uh, competitivitatea acesteia. Se pierd 10 de miliarde de euro în taxe în fiecare an bani mai puțin pentru finanțarea proiectelor publice. Evaziunea fiscală reprezintă o povară mai mare pentru companiile și pentru persoanele care respectă uh, normele și distorsionează uh, concurența loială între companii. Subminează viz- vizibilitatea Uniunii Europene în fața și credibilitatea Uniunii Europene în fața cetățenilor și în fața stat- unor state terțe. Lucrăm pe mai multe fronturi pentru ca taxarea echitabilă să devină o realitate, însă o politică adecvată trebuie să se bazeze pe dovezi concrete, să înțelegem cum și pentru a înțelege mai bine situația, am cerut trei studii, efectuarea trei studii în ultimii trei ani. În primul rând, structura uh, um, planificării fiscale agresive a fost publicată în anul 2016, care a, a examinat uh, structura legală, diferitele norme naționale care împreună sau a căror nepotriviri ar facilita o asemenea structură. Avem astfel un cadru puternic analitic pentru a înțelege modul în care se creează o asemenea planificare fiscală agresivă. Putem să înțelegem cadrul pentru fiecare țară în parte putem să știm care sunt normele interne care pot fi folosite de cei care își planifică în mod agresiv uh, taxele. Al doilea studiu din anul 2016 a, a dorit să înțeleagă uh, impactul asupra companiilor care recurg la asemenea la asemenea practici fiscale agresive. Am examinat uh, impactul diferit al cotelor uh, diferite în absența unor asemenea scheme de planificare fiscală agresivă. Rezultatele au fost uh, foarte relevante. Am, am înțeles că anumite companii au putut să-și reducă povara fiscală până aproape la zero, mai ales pentru companiile care au un afaceri care se, un model de afaceri care se bazează pe drepturi de autor. Al treilea uh, studiu publicat în martie acest an furnizează dovezi economice privind relevanța acestei practici de planificare agresivă fiscală. Cu acest studiu am dorit să înțelegem mai bine expunerea statelor membre la acest fenomen al, al planificării fiscale agresive, pornind nu de la o analiză juridică, ci de la una economică. Întrebarea pe care ne-am pus a fost una simplă. Există dovezi economice că uh, deciziile fiscale adoptate de o țară sunt folosite de companii pentru a-și uh, planifica în mod agresiv uh, uh, fiscalitatea. Pornim de la problemele și elementele deja problemele deja identificate. Um, plasarea strategică a, a, a activelor in, Uh, intangibile, transferul profiturilor și așa mai departe. Și am identificat o serie de indicatori la nivelul țărilor sau la nivelul companiilor. Pentru țări este vorba de uh, fluxul plăților de drepturi de autor în funcție de, G- de GDP. Acești uh, indicatori pot avea caracter general sau specific. Cu alte cu- cuvinte, ne pot indica expunerea generală a unei țări la planificarea fiscală agresivă sau expunerea a unei țări la un canal specific al acestui fenomen. De exemplu, nivelul investițiilor directe investițiilor directe poate indica cât de extinsă este o asemenea planificare agresivă fiscală. Dacă este să ne uităm la proprietatea brevetelor, la nivelul brevetelor din compania internațională, uh, putem înțelege unde sunt plasate activele intangibile ale uh, companiei respective. Prima provocare a unui asemenea studiu se referă la faptul că acest fenomen, prin natura sa, nu este vizibil. Drept urmare, nu există un, un indicator direct al unei planificări fiscale agresive și niciun indicator în sine ne poate arăta că are loc o asemenea planificare fiscală agresivă. Pentru a surprinde acest fenomen, trebuie să ne bazăm pe măsuri indirecte, pornind de la o serie de, de dovezi. Și revin la uh, exemplul investițiilor străine directe. Un asemenea indicator surprinde atât investițiile reale, dar și investițiile determinate de planificarea uh, fiscală. Cum rezolvă această dilemă studiul? Există două aspecte importante. În primul rând, pentru fiecare indicator, studiul a, a identificat situațiile excepționale și pornind de la o, met- o metodă uh, robustă, a, a identificat statele membre care Uh, reprezintă cazurile excepționale care le fac și mai vulnerabile la asemenea tip de planificare fiscală. În al doilea rând, studiul s-a bazat pe o gamă largă de indicatori uh, economici care împreună constituie un volum de, de dovezi care indică existența uh, planificării agresive fiscale și veți vedea în studiu că există 40 de asemenea indicatori. Un alt, o altă provocare pentru acest studiu a fost disponibilitatea informațiilor necesare. Accesul la date relevante este, poate fi o problemă, mai ales pentru date specifice pentru anumite companii. În plus, am dorit să ne bazăm studiul pe informații uh, accesibile în mod public pentru a garanta coerența între state și pentru a garanta faptul că rezultatele studiului pot fi uh, reproduse. Deci, uh, studiul a depins de disponibilitatea unor asemenea tipuri de date. Datele fiscale, în mod specific, uh, ne, ne ajung la, uh, sunt la dispoziție cu întârziere de 18 până la 24 de luni. Deci, cifrele mai recente din 2016, dar chiar și chiar cifre uh, provizorii de anul 2017, ne indică că lucrurile nu s-au uh, nu s-au schimbat atât de mult în comparație cu cifrele pe care s-a bazat studiul pentru a trage uh, concluziile sale. De ce uh, sunt atât de interesante rezultatele acestui studiu? Din multe puncte de vedere. În primul rând, uh, Um, avem indicații economice pentru, pentru planificarea agresivă fiscală. În al doilea rând, nu doar că ex, examinează expunerea, dar și da, examinează expunerea la un, un canal specific. În al treilea rând, avem o, bogază, o bogată bază de date de indicatori din toate statele membre. Acest corpus de dovezi din cele trei studii a fost folosit pentru a ne asista în activitatea din semestrul european. Am identificat o serie de indicatori economici, economici care ne-au determinat să considerăm că o serie de state membre se confruntă cu provocări importante când vine vorba de uh, planificarea fiscală agresivă. Semestrul european, după cum știți, se bazează pe un dialog uh, permanent Uh, cu statele membre, din care, face parte, din care fac parte și vizite la fața locului. În, următorii, în ultimii ani am monitorizat reformele fiscale și impactul acestora asupra planificării fiscale agresive. Analizele noastre se reflectă în uh, în, uh, în raportul publicat în martie 2018 se reflectă de asemenea în considerentele um, în considerentele recomandărilor specifice care sunt discutate acum în Consiliu. De la publicarea recomandărilor și, și studiului respectiv din martie, Comisia a demarat un uh, dialog consolidat cu statele membre vis-a-vis -vis de care avem preocupări Belgi, uh, Belgia, Cipru, Irlanda, Luxemburg, Ungaria, Malta și țările de jos. Vom monitoriza de aproape evoluțiile ulterioare în uh, diferitele țări în contextul procesului semestrului european. Am înregistrat deja multe progrese în combaterea planificării fiscale agresive, însă nu am ajuns la capătul acestei uh, călătorii. Dacă vom dispune de mai multe dovezi, uh, vom reuși să înțelegem unde trebuie să trecem la acțiuni în statele membre, completând Uh, legislația deja adoptată și care acum este pusă în aplicare și pe plan european. Și împreună cu uh, colegii mei vă stăm la dispoziție pentru detalii suplimentare și pentru a răspunde eventualelor uh, întrebări pe care le aveți. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Mutardier. O să trecem acum la runda de întrebări. Din nou, voi începe eu, în calitate de coraportor, cu prima întrebare, însă Aș dori să vă spun că atunci când vine vorba de combaterea planific- planificării fiscale agresive, Comisia Europeană domn, și mai ales domnul comisar de resort, domnul Moscovici, a, făc- a făcut o treabă excelentă, cu, au venit cu propuneri constructive, ați colaborat foarte bine cu Parlamentul European și vă mulțumim pentru acest lucru. Mi-aș dori să putem spune același lucru despre Consiliu, cu care încă avem chestiuni nerezolvate. dreptul mare a spune că și în discursul dumneavoastră introductiv ați referit la faptul că procesul intern din Uniunea Europeană este foarte important din multe motive. Competitivitatea, veniturile fiscale pentru statele membre, dar și pentru uh, credibilitatea listării unor state terțe. Cred că este foarte important să înțelegem ce se întâmplă, în primul rând, în Uniunea Europeană când vine vorba de ce trebuie să facem pentru a elimina planificarea fiscală agresivă în Uniunea Europeană, pentru că dacă nu, ne vom pierde credibilitatea când, vine, când redactăm liste negre cu jurisdicții, cu jurisdicții terțe care nu cooperează. Și trec acum la întrebări. O serie de state membre se confruntă cu două chestiuni fundamentale care trebuie uh, uh rezolvate. Lipsa unei uh, taxe de reținere uh, eficace și problema tratatelor uh, prea generoase fiscale încheiate între statele europene și state terțe sau alte jurisdicții externe Uniunii Europene. Și aș dori să vă întreb care sunt progresele înregistrate în statele membre care nu au încă asemenea aranjamente de reținere a taxelor. Ați, ați menționat câteva din, dintre acestea, Irlanda, țările de jos, Belgia, uh, Luxemburg și așa mai departe. Considerați că este o problemă care va reapărea și an, în anii următori sau va fi rezolvată la un, moment, la un moment dat? Și apoi când vine vorba de acordurile fiscale bilaterale, Comisia Europeană ar putea furniza niște standarde care ar trebui să fie uh, Uh, respectate, un model care să permită revizuirea și armonizarea într-o anumită măsură a acestor acorduri uh, bilaterale pentru a închide și aceste lacune uh, din afara Uniunii Europene. Vă rog. Thank you very much for the... Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Dincolo de întrebarea dumneavoastră, se pune problema unei abordări uh, de oportunitate, pentru unde e clar că avem piața unică și dorim să menținem libertatea pe piața unică și capacitățile pentru libertatea de circulație a capitalului, de ședere și de călătorie. Apoi, ceea ce numim noi uh, plățile uh, care pot duc, duce la profit um, au fost pe piața unică, au fost discutate deja um, cu multe ocazii. Se discute și o revizuire a directivei cu privire la drepturile de autor, unde taxarea eficientă a fost discutată la Consiliu și inițiativa este blocată pentru că este foarte greu să se găsească un consens cu privire la introducerea sau nu în sistem a unei, uh, unei reguli minime de taxare, unde statul sursă ar renunța la dreptul de impozitare uh, dacă, de exemplu, o, o, un drept de ajutor nu reușește să iasă de pe piața internă. Aceeași discuție are loc și în cadrul grupului pentru codul de conduită, unde uh, tratamentul pentru plata de ieșire este de considerat uh, un criteriu esențial. Avem discuții când e vorba de contramăsurile care trebuie să fie implementate în uh, cadrul uh, jurisdicțiilor pentru legislația corporațiilor. Deci se discută deja despre aceste aspecte. Statele membre au dificultăți foarte mari să găsească un acord aici, dar e vorba de un subiect care se discută în continuu. Eu cred că am ajuns la momentul la care în 2019 uh, am fost rugați să evaluăm impactul legislației adoptate de curând în uh, legătură cu acest fenomen. O să facem acest lucru pentru că noi continuăm să, cons- să considerăm că o abordare mai coordonată despre felul în care trebuie gestionată relația cu restul uh, lumii în uh, ceea ce privește plata la ieșire uh, e o chestiune foarte importantă. Trebuie să ne asigurăm că vom putea să uh, relaxăm cumva tensiunile pe libertățile pieței interne, care sunt un element foarte important. Deci, din perspectiva Comisiei, nu vom, noi vom participa atât prin discuții legislative, cât și prin codul de conduită și uh, lista Uniunii pentru a obține un consens și a îmbunătăți situația în legătură cu, cu ceea ce se întâmplă momentan, așa cum am făcut-o și pentru semestrul european, care am simțit că este de asemenea un subiect foarte actual. Când e vorba de tratatele bilaterale privind impozitarea între statele membre, știți că aici statele membre sunt extrem de legate și de suveranitatea lor. Ele sunt cele care vor să fie cele care negociază acordurile de impozitare bilaterale. Noi, când am încercat să intrăm în această discuție, n-am simțit că suntem foarte bineveniți avizele recente primise, primite de, și recomandările în ceea ce privește pachetul digital și uh, posibila impozitare a uh, sistemului digital uh, nu a dus la multe evoluții în ultimul uh, rând în, și în ultima vreme. Deci, ca să fim foarte sinceri cu dumneavoastră, eu nu văd în momentul de față prea multe posibilități de a schimba situația când e vorba de folos de uh, um, responsabilizarea noastră în uh, ceea ce privește acordurile de bilaterale de impozitare. Mulțumesc! E foarte clar ultimul punct. Poate că ar fi de dorit să existe anumite linii directoare tehnice pe care să măcar să le emită Comisia pentru statele membre, astfel încât la astfel de texte de acorduri bilaterale să poate să se ghideze după ele. Trecem mai departe. Următorul pe listă este de la PPE, doamna Iaslovietska. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vorbesc în numele domnului Rozati, colegul meu de la PPE. Noi suntem conștienți că implementarea recomandărilor individuale lasă de dorit și este și întârziată. Motivul pentru acesta este că, de fapt, Comisia cere prea mult de la semestrul european. La început se vorbea foarte mult despre simplificare. Această complexitate a fost redusă, iar aceste acțiuni au fost salutate, fiind dat că ele îmbunătățesc eficiența semestrului. Dumneavoastră vorbiți despre planificarea agresivă fiscală. Mi se pare că noi supracomplicăm această situație pentru că extindem lista de acțiuni care trebuie să fie acoperită. Întrebarea e acum cum să combinăm aceasta cu ideea simplificării. Sunt mai multe state membre care vor să folosească recomandările Comisiei care ar fi diferențele dacă aceste recomandări nu ar fi uh, obligatorii? De ce să supraîncărcăm semestrul european până la urmă când uh, rezultatul ar putea să fie foarte limitat? Mulțumesc! Domnul Mutalie, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. E adevărat că această comisie a ales o abordare care dorește să se uh, focalizeze pe recomandările pentru semestru pentru a edita, de exemplu, pentru a evita lungile liste de recomandări și dorește să se concentreze pe cele care sunt cele mai importante, ținând cont de obiectivul semestrului. Obiectivul semestrului fiind coordonarea uh, politicilor economice naționale pentru a asigura o mai bună convergență și o Europa mai competitivă. Fiscalitatea a fost întotdeauna în inima semestrului european, încă de la începutul redactării sale. În foarte multe domenii, reformele fiscale, sistemele fiscale ale statelor membre au fost examinate, de exemplu, în uh, capacitatea lor uh, de a uh, contribui la investiții și la creștere, de a susține ocuparea, de a asigura mai multă justiție și de a reduce inegalitățile. și de a lucra împotriva și a lupta împotriva fraudei fiscale. În fiecare an, în examinarea priorității recomandărilor, Comisia dorește să sublinieze că punctele cele mai importante nu trebuie lăsate deoparte și anul acesta cele care nu sunt abordate la nivel național au o capacitate de a influența negativ toată Uniunea Europeană și mai ales toată zona euro. Iată de ce, pentru prima dată, Comisia a propus, ceea ce de altfel și Consiliul a acceptat, o recomandare pentru zona euro pe planificarea, planificarea fiscală agresivă. Dacă îmi permiteți, în acest domeniu, unele dintre statele membre acționează și avem un dialog extrem de fructuos cu unii dintre ei, care au înțeles că este nevoie să completeze inițiativele pe plan european, pe plan legislativ, cu măsuri uh, strict naționale. Am avut un dialog foarte fructuos cu Belgia despre, slăb, despre slabele măsuri pe care le au în domeniul acesta și un dialog pozitiv cu Olanda, care își re, uh, stabilește legislația mai ales pe punctul foarte important de reținerea impozitului la sursă și pe plățile de ieșire, pe dividende, pe dobânzi și profit. Aș spune deci că subiectul acesta este în inima coordonării politicilor europene. Pentru unii este un instrument care permite folosirea la maximă a acestui moment politic în reformele care trebuie făcute la nivelul Uniunii Europene, și după cum am zis și înainte, în general, recomandările sau orientările în considerente sunt făcute după un lung proces de dialog și de schimburi de opinii cu statele membre. Thank you so much. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare din partea SCD, Romo. Te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep uh, să vă mulțumesc în primul rând pentru că ne-ați informat atât de bine. Sunt conștient de faptul că lucrările Comisiei în acest domeniu sunt uh, extrem de bune și pozitive. Știu și că au existat foarte multe dificultăți și în cadrul competențelor noastre dificultăți cu Consiliu pentru a obține rezultate, dar aș vrea foarte mult, în primul rând, să-i mulțumesc Comisiei și Comisarului Moscovici, Direcției sale generale și a dumneavoastră, uh, pentru contribuțiile pe care le-a dus la acest, uh, la acest dosar. Aș vrea să mai subliniez încă o dată cât de important este ca cele șapte state să fie numite uh, state care sunt acuzate de planificare agresivă a impozitelor, ceea ce am făcut-o deja în raportul uh, din semestrul european. Aș vrea uh, să subliniez și importanța recomandărilor Comisiei pentru țările care au făcut propuneri în legătură cu reformele structurale și așa mai departe. E foarte important ca și Comisia să salute aceste eforturi din partea statelor membre, pentru că există consecințe directe pe politica publică, pe reformele structurale uh, în statele membre, pe bugete și așa mai departe. Și, din păcate, în foarte multe țări, Europa este legată de anumite cerințe și de aceea s-a creat uh, un, uh, o, o părere negativă oarecum despre Europa din această perspectivă și aș vrea să știu dacă în legătură cu aceste impozite n-ar trebui totuși să depășim cadrul de până acum, pentru că Comisia face recomandări și sunt uh, recomandări destul de stricte în legătură cu piața muncii, în legătură cu politicile concrete pe domenii foarte sensibile. Iar acum avem o problemă socială în Europa. Avem uh, concurența neloială în domeniul fiscalității. Dumneavoastră ați vorbit despre un studiu și ați adus chiar studiul cu dumneavoastră astăzi și sunt foarte bucuros că studiul a confirmat aceste uh, temeri. Acum întrebarea e dacă n-ar trebui să ieșim din cadrul de până acum, dacă Comisia Europeană n-ar trebui să fie mai strictă în recomandările pe care le face în cadrul semestrului european față de aceste țări și uh, față de toate activitățile care permit uh, și facilitează um, concurența neloială la uh, impozitare. Întrebarea până la urmă este piața unică este o piață unică și nu ne rănim de fapt foarte tare unii pe alții. Permiteți-mi vă rog încă un minut, domnule președinte, imediat termin. Vreau să mă, vă întreb dacă măsurile pe care le ia comisia și pe care le-a înaintat acum și pe care le apreciem uh, este, sunt suficiente. Prima măsură este obligația de a informa despre uh, impo- uh, situația impozitării după scandalul LuxLeaks, e foarte important ca situația uh, să fie comunicată și uh, statelor membre vecine. Apoi mai avem o raportare specifică uh, de țară pentru întreprinderile care ajung la peste 7500 de euro. Aș mai, după aceea, altceva în ceea ce privește deciziile, mm, soluțiile fiscale, trebuie să fie um, să se încheie procedura de abuz în calcularea uh, ratelor. Se, nici nu vreau doar să vă laud, aș vrea și să vă pun o întrebare. La semestrul european se ține cont dacă toate aceste cerințe se puse în aplicare. Acestea sunt cele două întrebări pe care vreau să vi le pun. Uh, iertați-mă că am vorbit așa de mult, vă rog. Domnule Mutarli, vă mulțumesc. Mulțumesc, se pare că am făcut bine să vin în această după-amiază. Vă mulțumesc pentru comentarii, vă mulțumesc pentru recunoașterea activității domnului comisar Moscovici. O să-i transmit ceea ce ați spus aici. Dacă trebuie să fim mai severi, m-ați întrebat. Eu cred că piața noastră unică, statele membre și cetățenii au nevoie de hotărâre din partea noastră și au nevoie să se folosească instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru ca să restabilească echitatea, justiția socială și pentru ca toată lumea să poată contribui cu părticica sa la finanțele publice care ne ajută la rândul lor să susținem creșterea, la educația și uh, sistemul de sănătate. Ceea ce am încercat este că am încercat să fim uh, activi uh, cu, folosind totalitatea instrumentelor, în primul rând folosind legislația. E adevărat că am pus multe inițiative pe picioare în domeniul transparenței, dumneavoastră ați citat unele dintre ele, sunt în curs de executare de către statele membre. Am îmbunătățit uh, dispozitivele pe care le avem anti-abuz prin directiva ATAD, dar și prin uh, controlul mai strict uh, al dobânzilor, regimul mai strict de interacțiune între produse și structuri ibride multe, um, multe intervenții asupra legislației care reprezintă de fapt o acțiune la nivel comun, la nivel instituțional. Comisia a făcut propunerile, însă fără eforturile și presiunile politice din partea Parlamentului și fără angajamentele luate la Consiliu de către statele membre pentru a transpune legislația, am fi departe de obiectivul scontat. Eu zic că este un motiv de mândrie colectivă pe care trebuie să-l avem aici. Comisia a fost foarte activă și în cadrul codului de conduită, care este un instrument uh, de supraveghere um, de către așa numiti peers, cred că eforturile noastre au fost recompensate într-un ritm foarte bun în ceea ce privește regimul brevetelor, de exemplu. Am avut uh, aici probleme cu fiscalitatea agresivă, dar și prin lista pe care am uh, elaborat-o și prin codul de conduită pe care îl avem la dispoziție care ne ajută foarte mult acum. După cum am spus, am completat aceste instrumente care trebuie să fie explicate și valorizate de către cetățeni ca răspuns la un sentiment de injustiție pe care l-au față de sistemele fiscale, cu diferite recomandări și considerente care s-au făcut în cadrul semestrului european pe toate problemele fiscale. Astăzi discutăm despre fiscalitatea agresivă, dar ca să răspundem la întrebarea pe care mi-ați pus-o. Să trimitem recomandări despre o reajustare a fiscalității pentru mai multă justiție socială către o țară sub formă de considerente sau sub formă de recomandări. Dacă am trimite către 12 țări, de exemplu, pentru ca fiscalitatea să poată să susțină mai mult ocuparea și uh, un randament în acest domeniu sau la către 8 țări pentru ca să se îmbunătățească investițiile prin intermediul schemelor uh, fiscale și să ne asigurăm că anumite alegeri fiscale ale statelor membre sunt puse în aplicare împotriva luptei luptei în lupta împotriva fraudei sau în, uh, împotriva evaziunii fiscale, toate acestea sunt foarte multe recomandări, este o paletă întreagă, un evantai de recomandări și deci e foarte greu să, ne, să găsim recomandările just, uh, corecte care să poată să garanteze și o echitate fiscală și să reducă în același timp um, diferențele de legalitate între cetățenii din statele membre. Eu cred că prin această paletă de instrumente care poate în continuare să fie ameliorată și care poate probabil să se dezvolte mai departe, vom trimite un mesaj și mai important care se va auzi și în campania europeană anul viitor și vom spune că la nivelul Uniunii Europene o fiscalitate echitabilă care ține cont de diferitele preferințe naționale, dar care urmărește o serie de obiective structurale în, în ceea ce privește economia statelor membre este o adevărată preocupare a Uniunii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și Comisiei, domnului Montalie și colegilor pentru tot ceea ce au făcut. Nu mai avem întrebări astăzi, deci aș vrea să finalizăm workshop-ul exprimându-mi în primul rând recunoștința față de vorbitori, față de invitați. Ne bucurăm să putem citi studiile Audierea a arătat că există multe provocări uh, și multe de făcut în domeniul uh, impozitării, în, momentul combat, în domeniul combaterii uh, spălării banilor, care nu numai că afectează cadrul fiscal, dar sunt și în evoluție rapidă. Ceea ce înseamnă că e nevoie de instrumente pentru a ne adapta la, acest dezvol- la această dezvoltare. În ceea ce privește taxarea și blockchain-ul, eu cred că acestea sunt chestiuni care pot fi discutate mai departe și în comisia noastră și vreau să vă amintesc că Comisia va avea o audiere pe tema taxării digitale, pozitării digitale, pe 10 septembrie, probabil în prezența ministrilor finanței, uh, finanțelor din statele membre UE. În final, um, dacă ținem cont de recomandările Comisiei PANA, care regretă faptul că lista de paradisuri fiscale se concentrează doar pe țări în afara Uniunii, eu m-am bucurat să aud că acum Comisia a spus că măsurile dăunătoare fiscale există și în cadrul Uniunii și că va exista o monitorizare mult mai extinsă în cadrul uh, semestrului european și pentru ca să se susțină și piața unică, după cum s-a spus uh, de multe ori. Aș vrea să mulțumesc și publicului pentru interes și, ca de obicei, și interpreților pentru munca lor excelentă astăzi. Ne vă mulțumim pentru această apreciere și acum se încheie această audiere și acest workshop. Vă mulțumim!